Meine Damen und Herren, Doamnelor și domnilor, aș vrea să îi spun bun venit domnului Filip de Crem, care a fost o voce activă în Ministerul Apărării eh, și în politica de securitate și apărare a jucat un rol important în pregătirea uh, fostului Consiliu European uh, pentru apărare în decembrie 2010 la Ghent. Din acest motiv, uh, mă interesează să ascult punctele de vedere al domnului ministru în legătură cu modul în care va fi pregătit Consiliul European de Securitate și Apărare din decembrie iar uh, sub comitetul sede și în comisia AFET, uh, aceste subiecte, pregătirea acestui Consiliu European uh, vor constitui problema principală. Domnul Danjean, de asemenea, ar, dorește să afle detalii despre pregătirea acestui Consiliu. Trebuie stabilit, de fapt, un calendar pentru o adâncire a politicii de apărare, de cooperare și într-un context dificil financiar este o chestiune dificilă de rezolvat. Deci eh, sperăm ca și prin raportul care urmează să fie elaborat și care va fi adoptat în octombrie să putem eh, trasa niște linii directoare ale acestei cooperări. Este vorba despre Uh, instrumente pe care tratatul de la Lisabona ni le acordă și în calitate de parlamentari și care încă nu sunt respectate în totalitate. Deci, uh, de asemenea, în ce privește coaliția celor doritori să se implice, merită să aflăm uh, date suplimentare. Trebuie să stabilim creativitatea în domeniul apărării, dar și în ce privește aspectele industriale. Este o chestiune inclusiv de a îmbunătăți politicile noastre industriale ca bază economică, dar asta depinde inclusiv de politica de modernizare europeană în acest domeniu, pentru că uh, nu trebuie să se ajungă la un moment dat la o lipsă de suveranitate, cum uh, privesc mulți evoluțiile din acest domeniu. Deci va trebui ca în relațiile noastre that în coaliția doritorilor să uh, încercăm să rezolvăm situația astfel încât să împărțim sarcinile, să nu trebuiască fiecare să se ocupe de absolut totul. Cred că este clar în acest context politic este nevoie de o vecinătate stabilă și dacă ne uităm la Asia, Rusia, este important de asemenea să Uh, găsim instrumente politice pentru acces la materii prime, pentru că este important în acest context să prioritizăm uh, siguranța în uh, regiunea în care lucrăm, să stabilim parteneriate pentru a putea face față inclusiv crizei. La Vilnius, cele 28 de parlamente naționale au fost și a exprimat dorința de a stimula și a adânci politica de apărare din Europa. Și trebuie să spun că uh, ne dorim să ajungem la concluzii ale acestor poziții ale celor 28 de parlamente naționale, astfel încât uh, elementele cheie ale strategiei să fie pregătite la timp pentru uh, întâlnirea la nivel înalt din decembrie a uh, Consiliului European de Securitate și Apărare. într-un climat de cooperare, astfel încât uh, impactul acelei reuniuni la nivel înalt să fie cel dorit. Acest background al crizei economice nu trebuie să distrugă, de fapt, șansele uh, ca acest Consiliu să ajungă la rezultatele scontate. Șefii de state și de guvern vor trebui să analizeze în detaliu toată problematica pentru a elabora o politică comună. Iar Acum uh, dau cuvântul domnului Danjan. Bienvenue de nouveau. Domnule ministru, dragă Peter, bine ai venit din nou în Parlamentul European. Peter de Crem este obișnuit cu ședințele noastre și am slăbiciunea să cred că nu e vorba doar de o apropiere geografică, acesta să fie oare motivul pentru care ne vizitează des, ci mai degrabă un interes real pentru politica comună de securitate și apărare. Belgia este unul dintre elevii fruntași, atât din punct de vedere operațional, cât și din punct de vedere al capacităților, dar de asemenea și din punct de vedere instituțional. Euh, la Belgique euh, participă atât în cadrul NATO, cât și în cadrul tuturor misiunilor pe care noi le-am organizat. Și Ați insistat asupra anumitor prevederi constituționale care sunt importante, care sunt conținute în tratatul de la Lisabona, tocmai pentru a face în așa fel încât această politică comună de securitate și apărare să progreseze. Dacă nu mă înșel, sunteți cel mai în vârstă ministru de apărare sunteți prezent și asta nu se poate spune despre toată lumea la toate ședințele, precum cele cum au fost organizate recent în Vilnius. Deci, întotdeauna pentru noi e adevărată plus valoare să vă putem asculta și să aflăm care sunt vederile, părerile dumneavoastră pe ultimele evoluții, referitor la ultimele evoluții recente, cu atât mai mult cu cât suntem uh, în ajunul acestui summit european, de la care vom aștepta multe, să sperăm că nu vom aștepta mult prea mult, uh, pentru că niște iluzii care nu se concretizează ar fi ceva regretabil. De asemenea, ar fi regretabil să nu avem suficiente ambiții. De aceea trebuie să găsim un echilibru, să avem o discuție în așa fel încât să putem pregăti acest, această discuție. Însă, în fine, șefii de state și de guverne sunt cei care vor putea imprima acea mișcare, acel avânt pe care îl așteptăm noi. Cred că punctele de vedere ale parlamentarilor sunt destul de clare, constante, le cunoașteți. Am avut ocazia să le reafirmăm și de altfel colega noastră, Maria Elena Copa, redactează în momentul de față un raport pe care îl vom adopta în noiembrie, deci exact înainte de Consiliu și care va conține anumite recomandări anumite idei. Și știm că, uh, mă rog, comparativ cu raportul precedent, dumneavoastră ați avut o, o, un punct de vedere compatibil cu punctele noastre de vedere. Oricum, veți avea ocazia să uh, dezvoltați lucrurile mai în detaliu din punct de vedere al capacităților. E un moment în care uh, Belgia a face foarte multe, mai ales în ceea ce privește pooling and sharing, punerea în comun a acestor competențe, iar din punct de vedere operațional amintesc faptul că ați participat la foarte multe operațiuni, misiuni, am putea evoca eventual anumite dosare specific geografice, pentru că e adevărat că actualitatea a fost marcată de niște discuții, spre exemplu discuțiile din Vilnius, uh, discuții referitoare la Cornul Africii, la Sahara, la uh, Siria și așa mai departe. Iată, deci câteva subiecte asupra cărora întotdeauna vom avea o deosebită încântare să vă ascultăm. Mulțumim! Oui, merci, uh, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. E adevărată plăcere, dragă Elmar, și, dragă Jean, să fiu din nou prezent în ședința dumneavoastră. Mi-aduc aminte că la ultima la care am participat era o ședință care s-a derulat cu întrebări și sugestii și răspunsuri de ambele părți ale mesei. Deci, cu foarte mult interes și cu o mare plăcere mă aflu astăzi în fața dumneavoastră și este foarte important domnule președinte, să ne dăm seama că Comisia Europeană a Parlamentului European referitor la securitate și apărare dorește să aibă un cuvânt de spus asupra subiectului care ne ocupă și preocupă la câteva săptămâni de la summitul, față de summitul european din decembrie. Întrebarea este cum vom avansa pentru a dezvolta o viziune comună în ceea ce privește apărarea europeană. Deci țin să vă mulțumesc pentru faptul că m-ați invitat astăzi aici. Dragi colegi, dacă e clar că, de fapt, revine guvernelor sarcina de a determina conținutul mesajelor și a deciziilor ce trebuie luate față de o Europa a apărării în luna, luna decembrie, și eu am să vă prezint poziția belgeană pe această temă mai târziu, este tot atât de important ca aceste guverne să poată să asculte sensibilitățile populației și reprezentanților săi în această dezbatere. Așa că doresc să mulțumesc tuturor membrilor acestei comisii pentru prezența lor și pentru contribuțiile la această dezbatere și cu mare interes am luat cunoștință de propunerile dumneavoastră. Mă bucur să am ocazia să mă exprim în fața dumneavoastră după ce alți colegi ministri apărării au făcut-o înaintea mea. Doamnelor și domnilor, înainte de a aprofunda dezbaterea, vreau să subliniez câteva puncte esențiale din punct de vedere al Belgiei, care nu mai suscită niciun fel de controversă sau contestare. Belgia susține în, în întregime inițiativa președintelui Van Rompuy de a înscrie pe ordinea de zi a Consiliului European din decembrie și de a dezbate acest subiect uh, uh, în mod deschis. E o inițiativă foarte bună care ajunge la momentul potrivit și care trebuie să figureze pe agenda europeană, exact ca și ocuparea, creșterea economică, mediul și alte subiecte. Bine, în același fel, apărarea este o temă ce trebuie să fie abordată cu ocazia Consiliilor Europene. Mai multe motive ne uh, incită să nu lăsăm deoparte tema apărării. Mai întâi, restricțiile bugetare cu care atât Belgia cât și alte țări se confruntă în momentul de față, apoi necesitatea de a adapta capacitățile noastre față de progresele tehnologice și, în final, schimbările geostrategice peste tot în lume. Nu uitați că apărarea valorilor și a intereselor noastre care sunt contestate de către unii necesită o luptă și un angajament permanent iar summitul din decembrie trebuie să fie ocazia pentru șefii de state și de guverne de a lansa un mesaj foarte puternic în această direcție. Trebuie să profite de ocazie pentru a sensibiliza și conștientiza cetățenii europeni față de marile schimbări care intervin într-o lume în care mai multe țări emergente sau petroliere încep să se înarmeze cu o viteză care pe noi ne îngrijorează și, în consecință, nivelul de înarmare sau cheltuielile militare ale acestor țări este de multe ori superior superioară a celui al țărilor europene luate în mod individual sau colectiv. Și deci summitul din decembrie trebuie să fie o ocazie de a lansa un mesaj clar asupra necesității absolute de a avea o, uh, o, uh, o adevărată apărare. Mesajul nu poate și nu va fi, toată lumea este de acord, doar un strigă sau un apel pentru a obține mai multe mijloace financiare. Nu, ci trebuie să fie o adevărată utilizare eficientă a mijloacelor de care dispunem pentru a spori capacitățile. Și subiectul este deosebit de important, de aceea, din punctul meu de vedere, trebuie, cel puțin o dată pe an, ca el să figureze pe agenda de lucru a Consiliului European. Și nu poate fi doar un exercițiu unic din punct de vedere al Belgiei sau ceea ce se spune în engleză one-shot exercise. Nu, trebuie să integrăm ideea că concluziile unui singur summit nu vor fi suficiente pentru ca mentalitățile să evolueze și pentru a pune în valoare eforturile ce au fost astfel uh, făcute. E vorba de suveranitate, e un subiect deosebit de sensibil, cu atât mai mult uh, cu cât unii par să nu fi acceptat pe deplin o diminuare a suveranităților, începând cu momentul în care s-a introdus moneda unică, ce a condus în mod lent la uh, necesitatea de a avea o politică economică comună. Apoi, Trebuie să acceptăm și să urmărim de aproape propunerile inițiale lansate de doamna Ashton și de serviciile sale, pe de o parte și pe de altă parte de către Comisie, referitor la ceea ce noi numim acei clusters, și anume vizibilitatea, capacitățile și industria. Dacă am pune sub semnul întrebării această abordare, e bine, acest lucru ar fi contraproductiv și nu ar face decât să întârzie obținerea unor rezultate deja destul de greu de obținut. Belgia nu dorește acest lucru și deci va respecta temele astfel indicate. Și în final, nevoia de a avea rezultate tangibile, vizibile și operaționale, de multe ori au fost uh, menționate în engleză prin cuvântul deliverables, cu ocazia summitului va face ca mesajul către populația europeană să fie mai atrăgător, să fie mai pe înțelesul tuturor și să fie mai productiv. Este deci o necesitate absolută din punct de vedere al Belgiei. Lipsa de rezultate concrete ar risca de altfel să se întoarcă împotriva guvernelor, care ar demonstra și ar sublinia o paralizie a acestui sector al apărării și faptul că e nevoie de o reformă. Deci, unii ar putea să pledeze pentru mai multe, mai multe economii în domeniu și pentru mai multe reduceri bugetare în acest sector. Iată deci câteva puncte esențiale pe care vreau să le subliniez încă de la bun început. Acum haideți să abordăm cele trei teme. Mai întâi, aș dori să mă refer la vizibilitatea și eficiența politicii comune de apărare și uh, securitate, așa cum a menționat-o domnul Brock. Exercițiul acesta, doamnelor și domnilor, și de ce să nu susținem printr-o comunicare, printr-o campanie de comunicare eficientă? E doar o întrebare. Ar trebui să-i ajute pe cetățenii europeni să înțeleagă mai bine necesitatea de a avea o, o, o apărare credibilă. Lumea nu, mai, nu este chiar atât de uh, sigură precum par să creadă cetățenii noștri. Evident, există provocări moderne cu care ne confruntăm diferite de cele pe care le aveam acum câțiva ani de zile. Și acestea pot să afecteze securitatea noastră a tuturor. Cetățenii europeni trebuie să fie conștienți de faptul că apărarea este un subiect important. Și asta nu înseamnă că dacă nu mai sunt armate mobilizate la frontierele noastre, că nu avem anumite amenințări cu care ne confruntăm în domeniul securității. Și acest context reprezintă un element important pentru ca Europa să dezvolte pe termen scurt capacitățile necesare tocmai pentru a fi în măsură să desfășoare în mod rapid, eficient și pe o bază independentă um, acele acțiuni de care are nevoie în caz de criză, atât pentru teritoriul său, cât și în alte regiuni. Și aș vrea să subliniez importanța vitezei în acest context, în procesul de luare a deciziilor, care precedă o desfășurare concretă, cât și pe durata procesului în sine de desfășurare. Acest lucru este posibil doar dacă ținem, avem în vedere interesele cetățenilor europeni în uh, momentul în care luăm astfel de decizii, atât în interiorul Uniunii Europene, cât și în afara Uniunii Europene. Dar este convingerea mea că Uniunea Europeană are un rol mai mare de jucat în acest nou context global prin restaurarea stabilității și păcii în anumite zone uh, în care există conflicte. Și acest lucru trebuie să se facă în consultare strânsă și cooperare strânsă cu organizațiile internaționale relevante și cu partenerii strategici ai Uniunii Europene. Iar în acest sens aș dori să pun accentul pe importanța menținerii și întăririi relațiilor strategice cu partenerii noștri non-europeni și avantajele pe care Uniunea Europeană ar putea să le obțină în momentul în care participă cu o singură voce în aceste discuții. Doamnelor și domnilor, de fapt este imposibil să concepem că Uniunea Europeană ar fi, nu ar fi în măsură să conducă operațiuni militare precum cele din Libia, din Mali, pe o bază independentă. De ce Uniunea Europeană se uh, concentrează doar pe misiuni de antrenament? este evident una dintre forțele noastre, dar pute- și e clar că putem oferi o valoare adăugată în acest domeniu. Dar atunci de ce grupurile de luptă din Uniunea Europeană, care sunt gata să sunt capabile să fie desfășurate pe teren într-un termen de 15 zile, niciodată nu participă la operațiuni militare, dincolo de Uh, cu excepția uh, situației din Mali, Mali, răspunsul european la crizele acestea de vecinătate a fost unul prea lung până când a fost uh, oferit. Și chiar și desfășurarea în Mali a durat prea mult. Este un adevăr simplu, deși neplăcut și este adevărat uh, față și de lumea externă. E uh, adevărat că Uniunea Europeană a, a picat uneori în anumite capcane decizionale și a fost prinsă în anumite labirinturi de luare de decizii. Uh, noi trebuie să evităm astfel de scenarii pe viitor. Instrumentul cel mai valoros, doamnelor și domnilor, pe care îl avem în acest sens este tocmai acest grup european de luptă. Vreau să specific faptul că a existat un document recent care a fost redactat și care precizează în mod clar ce înseamnă, aceste, ce înseamnă acest grup. Este într-adevăr o unitate expediționară, agilă, un mijloc pentru Uniunea Europeană de a desfășura rapid, eficient și în mod flexibil, în formatul potrivit, anumite trupe. Asta înseamnă că e un model care ne permite să facem față unei crize într-o anumită regiune. Deci Belgia, în consecință, dorește un astfel de model uh, Uh, de desfășurare a trupelor. Nu numai că trebuie să fie posibil ca acestea să fie desfășurate, ci trebuie să fie și sustenabile pe teren pentru perioada dorită agilitatea, capacitatea de manevră sunt cuvinte cheie pentru ca astfel de grupuri să poată să fie încurunate de succes. E vorba de capacități care s-ar putea să ducă la dezvoltarea chiar unei noi unități în cadrul NATO și astfel am avea o povară mai uh, mică în ceea ce privește uh, intervenția noastră și aliaților noștri și credibilitatea Uniunii Europene ar crește în consecință. Vreau să vă amintesc faptul că Washington cere de multă vreme o împărțire mai echitabilă a acestei poveri în rândul aliaților. Așa că aș fi foarte încântat să avem o vizibilitate sporită prin implicarea acestor grupuri pe viitor în, uh, asemănător cu ceea ce face NATO în momentul în care își organizează forțele sale de intervenție rapidă. Poate că am putea să facem acest lucru împreună. Oricum, următoarea etapă este o etapă foarte clară. Aceste grupuri reprezintă un element deosebit de important și ar trebui să obținem rezultate în decembrie pe această temă. Um, our Și trebuie să le întărim capacitățile de apărare. Doamnelor și domnilor, noi am deja observ, noi am observat deja că s-au putut face progrese pe termen scurt în ce privește aceste clasele regionale și țările participante au uh, bugete de apărare la un nivel comparabil, de asemenea echipamentele militare și uh, uh, viziunea cu privire la strategii și la uh, amenințări este de asemenea similară. Acestea sunt uh, catalizatorii cei mai importanți. Însă trebuie să fim foarte prudenți și să fim uh, atenți pentru că aceste inițiative regionale să nu se transforme uh, în uh, clastere la nivel național mai degrabă decât clastere care să construiască capabilitatea. În acest context, aș vrea să subliniez uh, cooperarea pe care am avut-o cu um, um, EATC și să salut faptul că și Italia dorește să se alăture acestui um, comandament pentru transportul aerian european. Asemenea, clustere au drept rol să interacționeze între ele într-un mod coerent și să profite de un uh, foarte bun proces politic. Noi credem că Agenția Europeană de Apărare are un rol cheie de jucat pentru că trebuie să se ocupe de coordonare, supraveghere și orientarea cooperării între clastere, precum și interacțiunea dintre acestea. În plus, aș vrea să subliniez ce potențial mare are articolul 44 din Tratatul Uniunii Europene, care permite acelor state membre care doresc să o facă să avanseze mai repede. Și acest instrument instituțional ar trebui să fie exploatat într-o mai mare măsură, mai ales în ce privește Um, contextul creat de viitorul summit din luna decembrie. Aș vrea să subliniez și importanța pe care o joacă instituțiile europene pentru angajamentul nostru comun. Așa cum avem acum un triunghi instituțional, Comisia, Consiliul, Parlamentul, avem nevoie de un triunghi asemănător în domeniul politicii de apărare europene, care să fie constituit din Serviciul European de Acțiune Externă, Comisia Europeană și Agenția Europeană de Apărare ați putea să vă întrebați, inițiativa de la Gen din 2010, care a lansat ideea uh, um, punerii în comun a forțelor, uh, o idee care nu s-a concretizat, da, de fapt era un concept de apărare, de cooperare în domeniul apărării dorit de statele membre. Însă trebuie să fim uh, atanțeli, atenți, pentru că ar trebui ca deciziile importante politice să nu se mai ia la nivel național, ci la nivel supranațional. În acest context, vreau să salut intrarea, sperăm definitivă, a Comisiei Europene drept un actor în politica europeană de apărare și cooperare în domeniul apărării, deși sunt perfect conștient de faptul că nu toate statele membre acceptă ușor această idee. Stimați deputați, am ajuns la o răscruce de drumuri și trebuie să uh, facem progrese în termen scurt. Nu numai că trebuie să acționăm mai repede, dar de asemenea trebuie să obținem un impact mai mare decât uh, a fost cazul până în prezent. Avem mai multe căi de a obține acest uh, succes rapid. Putem să avem, bineînțeles, o discuție foarte lungă, ideologică, teologică, dacă doriți, și totuși foarte interesantă, asupra unei strategii globale, pe scară mare, pentru Uniunea Europeană. Sau putem uh, în mod temporar să păstrăm uh, securitatea, strategia de securitate europeană din 2003 ca punct de plecare și să începem să ne gândim la modul concret și pragmatic care este poziția noastră geopolitică și uh, să vedem ce putem să facem ca să o concretizăm. Și este opțiunea pe care eu o prefer. În plus, este evident pentru toată lumea că trebuie să identificăm acele capacități militare de care avem nevoie pentru a ne menține această poziție indiferent de opțiunea pe care o alegem, avem nevoie de o vedere de ansamblu a acestor capacități și trebuie să evităm suprapunele și trebuie să um, uh, favorizăm uh, cooperarea. Europa are nevoie să-și mențină și să-și întrețină capacitățile, astfel încât să ne păstrăm predominanța în domeniul militar și tehnologic. Uh, în acest uh, ordine de idei, cred că um, o dezvoltare în comun a capacităților noastre în domeniul transportului aerian uh, și în ce privește um, avioanele um, telecomandate și um, realimentarea în, um, în, între două avioane ar trebui să rămână domenii unde să fim uh, pionieri și sunt de acord cu apelul care a fost lansat de domnul comisar Michel Barnier, care cere Europei să-și pună la punct propriile sale avioane uh, uh, comandate la distanță. Ar trebui să mai luăm acțiuni urgente și în ce privește amenințările reale și să uh, ne dăm seama care sunt vulnerabilitățile noastre atât în domeniul civil cât și în domeniul militar. De aceea avem nevoie și de o bună apărare în domeniul cibernetic. Încă o dată, principalul obstacol în această discuție este din nou suveranitatea. O abordare colectivă atinge chestiuni foarte sensibile de uh, securitate națională sau necesită partajarea unor informații din nou sensibile pentru că sunt secrete. Industria de apărare. Domnilor și domnilor, Aș vrea să spun mai multe lucruri despre industria europeană de apărare. Este un sector cu o cifră de afaceri anuală de 96 de miliarde de euro și în jur de 120.000 de oameni lucrează în această industrie și sunt și 400.000 de loc, locuri de muncă indirecte. Deci, ca să spun așa, industria de apărare este un actor cheie pentru creștere și inovare în Uniunea Europeană. Cu alte cuvinte, o industrie puternică ar juca un rol pe plan economic și tehnologic care nu poate să fie subestimat atât în ce privește ocuparea la nivel european, cât și în ce privește economia cunoașterii. Prin urmare, salut faptul că industria apărării face parte din programul Orizont 2020 și vreau să felicit Comisia pentru comunicarea sa pe acest subiect și de asemenea pentru raportul Daler. Chestiunile cele mai urgente pe care le avem de soluționat sunt următoarele. O mai mare dezvoltare a uh, pieții de echipament militar uh, și crearea unei adevărate baze tehnologică și industrială europeană de apărare. Acum ne aflăm într-o situație în care șase dintre cele mai mari țări europene, care reprezintă 80% din uh, um, arsenalul militar european, Multe dintre companiile care sunt, uh, uh, care și-au sediu în aceste țări sunt printre cele mai importante uh, companii pe plan mondial, sunt numite primes în jargon, dar există și un potențial enorm în afara acestor șase țări. Însă foarte multe din aceste întreprinderi se bazează pe comenzi pe care le-au primit în urmă cu 10 sau 15 ani. Nu știu încă ce se va întâmpla pe viitor. Mm, în plus, aceste companii exportă foarte mult și de aceea, cum spuneam, contribuie la creșterea economică. Acest lucru ne aduce din nou la discuția despre lacune. Transferul de mm, cunoștințe în domeniul cercetării și dezvoltării reduce în plus competitivitatea industriei apărării din Uniunea Europeană și economiile în creștere acum pot să-și apere propriilor uh, campioni național, cum îi numesc, și au devenit autosuficiente în ce privește industria apărării. În curând va fi imposibil pentru uh, companiile noastre uh, uh, să mai continue pe acest, în, în această stare de lucruri. ar fi foarte bine să ne gândim care este distinția dintre offseturile directe și indirecte. Și cele indirecte sunt nocive pentru proiectul nostru european. Nu putem să avem export de echipament militar care depinde de achiziționarea obligatorie a unor bunuri precum cauciucuri sau covoare. Totuși, aceste offseturi directe în Uniunea Europeană în sine, cu transferurile de tehnologie, poate să, pot să contribuie la uh, refacerea uh, sănătății industriei apărării și pot să uh, pună capăt fragmentării. Domnilor și domnilor, statele membre europene s-au descurcat bine în transpunerea directivei în ce privește licitațiile în domeniul apărării din 2009 dar unde am ajuns cu punerea în aplicare? Ca să avem o idee mai clară despre evoluțiile de pe piață și despre felul în care sunt uh, oferite contractele, ar trebui să existe mai multă transparență și mai multă comunicare. De exemplu, prin canale precum uh, uh, jurnalul licitațiilor pe care îl publică Comisia Europeană sau prin intermediul buletinului um, electronic al Agenției Europene de Apărare. Actualmente, cum spuneam, piața și industria apărării sunt foarte fragmentate. Acestea trebuie să devină mult mai competitive și mult mai deschise și trebuie să facă față concurenței atât pe piața internă cât și pe piața externă. Există o provocare din cauza faptului că multe țări nu interpretează foarte bine articolul 346 din Tratatul cu privire la funcționarea Uniunii Europene și din punctul lor de vedere produsele din domeniul apărării uh, nu sunt incluse pe piața internă. Trebuie să găsim o soluție la această chestiune. În sfârșit, dacă vrem să avem o idee mai clară despre piața um, uh, apărării din Euro Europa, trebuie să avem un grad mai ridicat de implicare a actorilor politici și militari nu este încă cazul suficient astăzi. O soluție posibilă ar fi să subliniem care sunt avantajele uh, licitațiilor uh, um, restrânse, astfel încât să evităm procedurile prea lungi. Trebuie să avem o consolidare a cererii unde uh, avantajele acestui tip de uh, achiziții sunt uh, de la sine înțelese. Acest tip de licitație off-the-shelf ar trebui să permită un nivel mai mare de armonizare și să mm, permită mai multor națiuni să achiziționeze același echipament, ceea ce va duce la un grad mai mm, mare de interoperabilitate. Și ca atare, eu sunt de acord cu metodele de licitație eficiente care sunt o inițiativă a Agenției Europene de Apărare. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, ne, rămân foarte puțin timp, ne rămâne foarte puțin până la summitul din decembrie și acum toată lumea a văzut care sunt textele de bază, raportul doamnei înalt reprezentant Catherine Ashton și comunicarea comisiei intitulată către o, un sector al apărării și al securității mai competitiv și mai eficient. Multe țări au publicat o serie întreagă de documente și cu idei foarte interesante de fiecare dată. Întâlnirea ministrilor apărării de la începutul lui septembrie, urmată de ghimnihul ministrilor de afaceri externe, a permis participanților la aceste întâlniri să-și facă cunoscut punctul de vedere. Uh, și bazându-ne pe acest lucru, eu cred că doamna înalt reprezentant ar trebui, pe cât putință, să-și îmbunătățească și să-și finalizeze raportul, insistând pe următoarele trei aspecte, și anume, o, o viziune strategică întărită, căutarea unui, unor rezultate concrete și elaborarea unei foi de parcurs cât mai precise cu posibilă, care să fixeze etape și obiective de atins. Fiecare din aceste puncte uh, va fi tratat cu toată atenția convenită de către guvernul belgean și atunci summitul și raportul în sine vor deveni cu atât mai <laughs> interesante. Dați-mi voie, doamnelor și domnilor, să închei cu câteva uh, observații de natură generală care ar trebui să ne um, convingă să continuăm munca de consolidare a apărării europene pe viitor. În primul rând, dezbaterea ce are loc acum este, în primul rând, politică, mai degrabă decât militară. Politica dă impulsul necesar, astfel încât militarii să aibă uneltele necesare pentru a um, construi un sistem al apărării adecvat și care să se adapteze la evoluțiile din lume. Fără un impuls din partea politicienilor nu se poate întâmpla nimic. Guvernele sunt cele care trebuie așadar să-și asume răspunderea și să dea sectorului apărării locul pe care îl merită. Summitul din decembrie va oferi șefilor de stat și de guverne o ocazie unică de a integra sectorul apărării în construcția europeană. Apoi, dacă, așa cum uh, acceptă toată lumea și repetă în Europa, valorile și interesele noastre sunt comune, atunci mă întreb de ce nu putem să mergem și mai departe în domeniul cooperării și solidarității în domeniul apărării. Ar fi păcat dacă într-o Uniune Europeană a valorilor comune să ne reîntoarcem la niște atitudini egoiste, individualiste și naționaliste, de îndată ce uh, trebuie să facem față unei agresiuni. Atunci când unul dintre noi este atacat, trebuie să considerăm că am fost cu toții atacați. Iată o regulă care uh, aici își are tot rostul mare parte a specialităților în domeniul apărării sunt de acord cu faptul că nicio țară europeană astăzi nu ar putea să se apere singură împotriva unui atac de mare anvergură și nici nu, aș putea, nu ar putea să lanseze o operațiune importantă pe un uh, câmp de luptă îndepărtat. Am avut această dovadă, de altfel, în cadrul operațiunilor care au fost uh, organizate recent pe, uh, în locații în afara Europei. O cooperare și deci o integrare la uh, nivel um, superior se impun, atât din rațiuni financiare cât și tehnologice. Aliatul nostru cel mai important, Statele Unite ale Americii, doresc să vadă țările europene uh, intensificându-și eforturile. Ar trebui ca această povară a apărării să fie mai bine partajată și nu ar trebui să ne uh, închipuim că suntem în concurență cu superioritatea militară a americanilor. Dacă țările europene vor să fie niște aliați fiabili și capabili, trebuie să-și asume o parte mai mare a propriilor apărări. Uniunea Europeană trebuie să de, afișeze un leadership mai hotărât și mai vizibil. Pentru Belgia este important să existe o cooperare militară consolidată uh, cu uh, puterile militare din Europa, cu Regatul Unit al Marii Britanii, cu Franța, cu Germania. Acest lucru uh, nu va pune în niciun fel uh, sub semnul întrebării cooperarea între statele mai mici, cum sunt numite în multe state like-minded smaller states, ca de pildă cu țările de jos și Luxemburgul pentru că în această cooperare Belgia joacă un rol important. Alte forme de cooperare regională, mai ales în grupul Visegrad sau între țările nordice, mi se pare de asemenea a fi o soluție promițătoare. Spunând acestea, este foarte bine ca noi să dăm un exemplu. Tocmai de aceea, Belgia este favorabilă uh, cooperării cu uh, toate forțele care susțin uh, această uh, relație între cele trei state mari, inclusiv în ce privește realizarea uh, proiectelor care deja există. Eu susțin necesitatea de a privilegia o planificare simultană și paralelă a planurilor de apărare între statele europene. Aceasta este modalitatea de a încuraja deciziile comune uh, pentru a obține echipament militar similar, compatibil. În felul acesta, industria de armament din europeană va putea să fie încurajată. În final, doresc să pledez pentru o mai mare acceptanță a noțiunii de suveranitate partajată. Pentru că, pronunțând cuvântul suveranitate, uh, deja uh, înseamnă un domeniu care a fost considerat anterior sacrosant. Dar să înțelegem că acum nu mai există suveranitate absolută, indiferent uh, care este domeniul uh, pe care îl avem în vedere. Nicio țară nu își va putea permite să existe absolut izolată. Ca atare nu există o independență completă, iar procesul de uh, globalizare determină statele membre să mediteze la acest aspect este foarte important să existe o cooperare mult mai intensă în toate domeniile, în economie, în domeniul mediului, în domeniul apărării, pentru a face față presiunilor exterioare. Adevărata suveranitate este cea partajată. Doamnelor și domnilor, domnilor președinți, stimați colegi, stimat public, aceasta este starea de spirit în care uh, guvernul belgian abordează apropiata reuniune la nivel înalt din decembrie. Țările noastre doresc să avanseze în elaborarea unei construcții de apărare în Europa care să fie mai integrată și mai puternică. Vă mulțumesc pentru atenție și sunt dispus să răspund la întrebările dumneavoastră în urma acestei expuneri. Mulțumesc foarte mult! Bien, monsieur le ministre, merci beaucoup. Mulțumesc foarte mult, domnule ministru. Este limpede că de fapt, noi am și anticipat care vor fi problematica pentru activitatea noastră până în decembrie. Vă mulțumesc că ați abordat toate subiectele care ne preocupă. A fost o abordare cât se poate de complexă. Vă mulțumesc pentru acest lucru. Și iar în ce privește întrebările, comentariile, poate și vicepreședintele sub comisiei debe dorește să pună întrebări. Mulțumesc foarte mult. Aș vrea să îi mulțumesc domnului ministru foarte mult pentru prezentarea sa foarte amplă. Aș dori să mă refer la un aspect anume, problematica a industriei de apărare. Mie mi se pare că spusele domniei sale au fost deosebit de interesante și cred că putem cădea de acord asupra unor aspecte. Înainte de toate, faptul că este un factor economic foarte puternic din acest punct de vedere, cifrele vorbesc de la sine 98 de miliarde de euro. Și cel de-al doilea aspect. Ar trebui să Încercăm să depășim fragmentarea care există în clipa de față în cele 28 de state membre, um, inclusiv în ce privește bugetul care este afectat apărării în cele 28 uh, de state membre. Deci, noi de fapt trebuie să ne dorim ca această industrie să devină mai competitivă în Uniunea Europeană. Ca atare, credeți dumneavoastră că ă, poate fi elaborat un plan care să stimuleze convergența în ce privește Uh, producția de armament, astfel încât, până la urmă, cheltuielile de apărare să poată fi reduse prin evitarea unor suprapuneri. Și, în plus, credeți că am putea să avem un plan comun de apărare în cadrul unui anume termen. Uh, trebuie să cădem de acord că trebuie să existe așa ceva. Trebuie să uh, conferim un conținut acestui plan vis-a-vis -vis de politica Statelor Unite sau a Rusiei și a Chinei. Mă refer la sistemele noastre de apărare. Credeți că există posibilități, nu vreau să spun că ar fi dezirabil sau nu, dar este fezabil un asemenea plan. Mulțumesc. Uh, merci. Monsieur... Mulțumesc, domnul Lizek. Christophe vient de sortir. Alors, monsieur Galler. Nu, în cazul ăsta domnul Galler. Mulțumesc foarte mult, domnule ministru. Doresc să mulțumesc pentru angajamentul pe care l-ați demonstrat, pentru ambiția dumneavoastră în această perioadă de pregătire a Consiliului din decembrie și aș vrea să continui acolo unde dumneavoastră, de fapt, ați încheiat intervenția, domeniul suveranității. Pe de o parte, eh, este eh, suveran să poți lua singur o decizie și să o aplici, dar dacă noi în multe domenii nu mai suntem în situația de a putea lua singur o decizie, atunci apare problema suveranității partajate și aici trebuie să obținem o masă critică care să o susțină. Da, și sunt de acord cu ce a spus dumneavoastră că avem nevoie de rezultate concrete, de asemenea că trebuie să urgentăm uh, și procesele decisive, decizionale. Aș avea o întrebare concretă. Ați fi de părere că pentru transpunerea în practică a deciziilor care vor fi luate în decembrie ar fi necesar să uh, conferim un cadru regulat Consiliului European pentru Securitate și Apărare, să se întâlnească ritmic pentru a urmări transpunerea în practică a deciziilor? Aceasta ar fi o întrebare. Cealaltă, credeți că ar trebui să revizuim și uh, ceea ce avem în clipa de față în materie de uh, politică comună de apărare pentru a eventual a completa starea de fapt. Și o a treia întrebare. Credeți că este nevoie de o consolidare a activității de coordonare a Agenției de Apărare EDA? Pentru că eu cred că ar fi important uh, ca să se uh, cunoască mai bine uh, necesitățile existente pe piață în acest domeniu. Eu cred că statutul acestei agenții uh, ar trebui să fie revăzut și de altfel în 2014 urmează să se întâmple acest lucru. Ați fi dumneavoastră de părere că personalul EDA ar trebui să fie plătit pe viitor din bugetul de care dispune Comisia pentru personal? O altă întrebare, piața internă pentru uh, distribuirea de bunuri. Noi uh, știm că există state membre care încearcă să tragă un semnal de alarm, alarmă, care încearcă să se retragă în anumite domenii din obligațiile pieței interne uh, din uh, motive de criză. Din acest punct de vedere, credeți că nu nu ar trebui să fim mai severi în respectarea condiției de piață internă integrată în domeniul apărării? După aceea, în ce măsură uh, ați fi de părere că ar trebui să existe și consilii permanente structurate dacă nu toate statele doresc să participe la ele? Ar trebui oare să activăm acest instrument? Iar în ce privește standardizarea și certificarea, se pare că în cadrul uh, NATO nu s-a progresat foarte mult în ce privește standardizarea, uh, cel puțin uh, Germania și Franța, în ce privește alimentarea air-to-air, nu au căzut de acord. Credeți că se poate depăși acest impas? Mulțumesc foarte mult! Merci. Mulțumesc! Doamna Copa. Intervenție fără microfon din sală. Uh, Mulțumesc. Pentru mine, Consiliul din decembrie uh, trebuie să aibă loc pentru că în decembrie 2010 a fost ultima dată când s-au uh, analizat toate aceste aspecte. În ce privește problemele de apărare, eu cred că ar fi important să existe și o, uh, un follow-up al rezultatelor uh, din decembrie. Și din acest punct de vedere trebuie să existe un calendar, trebuie să existe niște repere bine stabilite și uh, să se stabilească de pe acum o următoare întâlnire pentru că uh, toate dezbaterile acestea pe probleme de apărare nu pot să se uh, deruleze în baza unor reuniuni ad hoc. Știm că există o criză economică. Multe state membre întâmpină dificultăți. Și uh, mulți membri ai Parlamentului poate uh, nu sunt de părare că uh, trebuie să se afle pe agenda prioritară problemele de apărare. Dar uh, dacă ne gândim la uh, securitatea cetățeanului Uh, cred că problemele de apărare și securitate trebuie să fie analizate cu seriozitate și aș vrea să știu care este punctul dumneavoastră de vedere al Belgiei în această problemă. Și în ce privește problemele ridicate de colegul meu Michael Galler, în ce privește reformarea statutului EDA, Agenția Europeană pentru Dezvoltare trebuie să-și asume un rol important în această perioadă critică. Noi știm că există state membre care uh, nu favorizează neapărat ideea de a mandata EDA, inclusiv în probleme de finanțare și de consolidare a activității, dar părerea dumneavoastră mă interesează. Mulțumesc, președintele. Cristof. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Am apreciat foarte mult faptul că Dumneavoastră ați vorbit uh, și vorbiți de mulți ani despre aceste probleme. Știm că ne-am întâlnit cu câțiva ani în urmă în Halifax și am discutat cu dumneavoastră și uh, susțineați de pe acum aceste probleme, deci aveți o coerență în uh, opinii. Colegii uh, mei au pus deja uh, întrebări pe care doream să le formulez ca atare, un comentariu și o întrebare din partea mea. În ce privește uh, această contribuție comună și partajare, pooling and sharing, uh, părerea mea este că această formulă de cooperare poate să uh, ne permită anumite economii, dar nu este suficient pentru că experții au calculat că produsele de care dispunem acum ne permit poate o economie de 300 de milioane, dar uh, reducerile bugetare sunt poate de 100 de ori mai mari uh, dacă le luăm pe ansamblu în statele membre. Și, ca atare, consolidarea industriei de armament este în clipa de față o mare provocare și va necesita poate ani de zile până se va putea realiza, pentru că eu presupun că anumite state membre își vor proteja locurile de muncă în domeniul industriei armamentului în aceste companii specializate. Întrebarea este legată de spusele dumneavoastră. Spuneați că nu avem uh, inamici la granițele imediate. Dar să ne gândim că există exercițiile militare zapat ale Rusiei, uh, care uh, teoretic scenariile sunt uh, legate de atacarea unor state membre ale Uniunii Europene sau state membre NATO. Și de, de asemenea există o presiune economică uh, Uh, a Rusiei asupra statelor cu care noi avem parteneriatul estic. Deci, uh, întrebarea mea este, uh, nu ar trebui să cooperăm mai strâns, inclusiv cu statele din parteneriatul estic, în ce privește politica de apărare? Mulțumesc foarte mult! Jeffrey Van Orden. Mulțumesc și acum domnul Van Orden. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vreau să vă mulțumesc, domnule ministru, pentru prezentarea dumneavoastră fascinantă și am câteva întrebări. Sunteți noastră de părere că Uniunea Europeană ar avea de câștigat în momentul în care ar avea un, pro, un buget propriu pentru securitate și apărare? Ar fi poate de dorit să avem un sistem de comandament mai integrat? Și dacă așa e cazul, cam cum ați vrea dumneavoastră să arate acest Consiliu pentru Apărare? Care ar putea fi actori implicați? Merci, Ana Mulțumesc, acum doamna Ana Minister, um, I share the view... Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord, așa cum au spus colegii, că pooling and sharing nu e suficient. Aș vrea să știu care ar fi dorința noastră în ceea ce privește summitul din decembrie, tocmai de a revizui sistemul de finanțare al politicii comune de apărare și securitate, pentru că sistemul actual este, aș spune eu, uh, în detrimentul capacităților, în detrimentul misiunilor organizate. Sunt țări care ar putea să furnizeze oameni, să furnizeze anumite elemente și nu pot să o facă. De ce? Pentru că sunt pur și simplu asfixiați din cauza crizei economice și e situația, spre exemplu, țării mele, Portugalia. Deși noi am putea să uh, împărtășim, să împărțim, să trimitem astfel de uh, elemente, de capacități. Poate că ar trebui să găsim un sistem în care să permitem țărilor europene să contribuie în natură, nu neapărat din punct de vedere financiar, în funcție de posibilitățile pe care le au. Cu oameni, cu echipamente. Mai mult decât atât, impactul crizei și mă întreb oare ministrii de apărare au discutat acest lucru. Spre exemplu, în țări în situație de criză, criză economică, cum ar fi țara mea, Portugalia. E revoltător totuși că Troica nici măcar nu ține seama de impactul crizei tocmai asupra capacităților în domeniul apărării europene. Spre exemplu, noi am cumpărat submarine printr-un contract foarte corupt cu niște parteneri și intermediari inexistenți. Iar submarinele astea până la urma urmei, sunt destul de utile din punct de vedere al securității europene, da? într-o, într zonă extinsă, dincolo de zona noastră strict maritimă. Și ar fi utile nu pentru niște obiective mărețe de securitate, ci pur și simplu pentru a lupta împotriva criminalității organizate, traficului de droguri. E mai ieftin să trimiți niște submarine decât să trimiți niște fregate. Dar nu avem bani pentru benzina necesară pentru submarine și asta e o parte din explicația de ce țara noastră aproape, aproape a dat faliment. Apoi am discutat despre canalul din Panama și faptul că acolo există foarte multe oportunități, dar în același timp și amenințări sporite și o situație de risc sporită din cauza tuturor elementelor de criminalitate, de terorism și așa mai departe. După părerea dumneavoastră, ar trebui poate să ne gândim la felul în care se poate face delimitarea între ceea ce înseamnă securitate internă și securitate externă. Uitați-vă la inter- organizațiile internaționale. Avem nevoie de o gardă maritimă de coastă unificată. Și acolo e un, o amestecătură. Unii vin dintr-o parte, din partea uh, poliției fiscale, alții vin din partea jandarmilor, alții vin uh, și asta nu poate funcționa. Nu poate funcționa, cel puțin din punct de vedere al securității europene și nici mai vorbesc de securitatea națională. Și în final aș dori să vă întreb. Operațiunile în Libia ale politicii noastre comune de securitate și apărare, pentru care s-a lansat un apel de foarte mult timp la începutul campaniei militare și chiar și după. Deci aceste misiuni, tocmai pentru a încerca să limităm conflictul la frontiere, care acum de va începe, ci pentru a face și un element esențial pentru securitatea în Libia, pentru propria noastră securitate, și anume să formăm, să antrenăm poliția de acolo, militarii de acolo, pentru că ei trebuie să se ocupe de chestiune de securitate sau insecuritate în Libia. Și noi am cerut acest lucru în mod repetat și nu s-a întâmplat nimic, n-a mișcat nimic. Și acum apelăm la NATO și NATO o să facă treaba asta. Adică, de fapt, tot noi, nu? Pentru că mare parte din statele europene sunt membre NATO. Deci aici nu e vorba de bani, de capacități, să le ai, să nu le ai, ci o lipsă de voință politică, o lipsă de voință politică care înseamnă că anumite state membre vor să continue și să facă business as usual, fără niciun fel de control, fără niciun fel de coordonare, niciun fel de supraveghere din partea instituțiilor europene, niciun fel de cadru. Și asta reprezintă un prejudiciu major pentru propria noastră securitate. Așa că v-aș ruga frumos, ne puteți da câteva indicații despre felul în care evoluează dezbaterea uh, la nivel de Consiliu de Ministri pe aceste teme. Mulțumesc. Oui, monsieur, monsieur Lansbergis, pour une dernière question. Da, și o ultimă întrebare din partea domnului Lansbergis, apoi dăm cuvântul domnului ministru. Da, mulțumesc, domnule președinte. O scurtă, simplă observație. Ca urmare a cele spuse de colegi mai devreme, Noastră ați spus, da, că e adevărat că nu avem poate inamici, dușmani la frontiere armate, dușmane la frontiere. Poate că e adevărat, dar știți că Sunt unii dincolo de frontierele noastre care, de fapt, ne consideră pe noi ca niște inamici. Ce putem face? Ce fut effectivement bref. Da, într-adevăr, o observație foarte scurtă. Scurtă și cu, concisă și clară. Domnule ministru, vă rog, aveți cuvântul. Answer in the opposite way and I will start with Am să încep să răspund la întrebări în ordinea inversă de cum am fost adresate. Am să răspund mai întâi domnului Lamberghis. Da, suntem conștienți că trebuie să facem ceva pentru a reduce această percepție și știți că noi participăm, spre exemplu, în uh, uh, programe de supraveghere a spațiului a Mării Baltice. Și am înțeles la ce v-ați referit dumneavoastră. E adevărat, eu asta reprezintă pentru noi o îngrijorare majoră. E clar că trebuie să ținem seama de mesajele pe care le transmitem și pe care le primim. Mulți colegi s-au referit și m-au întrebat care este acum scopul acestui summit care va avea loc în decembrie. Ministrii de apărare nu vor participa la această întâlnire. Din păcate. Deci noi nu vom participa, nu vom fi acolo. Poate ministrii de afaceri externe or să aibă voie să participe. Sau probabil ministrii de finanțe atunci o să trebuiască să ne înfrățim cu ei, nu? E adevărat că mulți colegi la nivel în intern, deci toate ședințele pe care le avem noi în intern, la nivel de apărare și uh, toate discuțiile pe care le avem între diferitele state membre, pe diferitele sisteme de apărare și așa mai departe, e clar că sunt în continuare bugete pentru apărare. Însă, nu știu dacă avem prieteni suficienți în sală, ce va cuprinde toți participanții la summitul din decembrie. Și trebuie să avem o abordare proporționată și diferențiată față de așteptările noastre referitor la acest summit. Trebuie să fim realiști, să avem așteptări realiste și uh, să, nu numai în teorie, ci și să învățăm și din trecut, din istorie. Așa cum a spus domnul Asberg și alți colegi. Și de asemenea și ceea ce am învățat din evenimentele recente trebuie să ne dea un răspuns, toate aceste lecții trebuie să ne dea un răspuns asupra punctelor unde mai sunt în continuare neajunsuri, lipsuri. Realist, să analizăm operațiunile noastre. Uh, noastră ați vorbit că e nevoie de o abordare unificată, armonizată și ați evocat cazuri concrete. Evident, dacă lipsește benzina pentru submarine, trebuie găsită benzina. Dacă lipsesc anumite elemente pentru intervenția în Mali, trebuie găsite acele elemente de care avem nevoie. Avem nevoie de aceste capacități în Uniunea Europeană și ele există, dar e nevoie și de un schimb de informații pentru a ști unde anume există. Și deci, asta e unul din elementele care ar trebui să reiasă din discuțiile noastre. Și am încercat să facem acest lucru, să transmitem această idee către summitul din decembrie, să avem o abordare realistă. Aceasta nu e vorba doar de apărare și securitate, ci din punct de vedere strict operațional. Apoi, va trebui să hotărâm ce înseamnă acele grupuri de luptă la nivel european, ce vrem să însemne ele. Pot ele fi desfășurate rapid sau nu? Propunerea pe care am făcut-o eu e în așa fel încât acele țări care participă la astfel de grupuri de luptă să vină cu capacități modulabile și, în funcție de decizia ce se ia, să poată să participe și o parte din acele grupuri europene să poată fi trimise pe teren. Unii s-au referit, da, uitați-vă ce s-a întâmplat în Libia. Acolo, încă o dată, e adevărat că am avut un acord, un acord. Am spus mai întâi partea militară a muncii trebuie să fie realizată sub uh, egida Națiunilor Unite. Gaddafi, regimul Gaddafi și așa mai departe. Deci e nevoie de o intervenție militară, care până la urmă a fost un succes, 100% succes. Da, poate că un proces decizional dificil, poate n-am avut, eu știu, suficientă solidaritate din partea NATO, putem discuta despre asta, putem discuta despre statele membre care participă și aici și acolo, dar până la urmă Uniunea Europeană și organizațiile internaționale și-au făcut munca. Și-au făcut munca încercând să reconstruiască societatea civilă, să reconstruiască țesutul economic. Deci, vedeți, putem menționa aceste elemente, putem învăța anumite lecții, însă aceste elemente trebuie preluate și discutate la summitul din decembrie. Acum, ce spunea doamna Gomes referitor la deciziile guvernului din Portugalia și dificultățile cu care vă confruntați, cred că nu e rolul meu să comentez aici. Și am să mă întorc la un alt aspect evocat de dumneavoastră. E de neconceput ca dezvoltarea unei viziuni să se facă fără a ține seama de rolul important al Regatului Unit, al Germaniei și al Franței, pe care sunt țări care au un rol important de jucat în acest domeniu. Aceste trei țări trebuie să participe într-un sistem proporțional, proporțional cu rolul pe care trebuie să-l îndeplinească. Știm acest lucru. E vorba de o asumare a răspunderii în dezvoltarea unei noi viziuni care ne va permite să lucrăm. Și încă o dată, trebuie să avem capacități operaționale și rezultate, să știm exact ce ne dorim să obținem ca și rezultate. Deci există, am văzut că aceste grupuri, co-grupuri, deocamdată nu funcționează, deci trebuie îmbunătățite. Așa că dacă există situații în care trebuie să intervenim, trebuie să vedem cine sunt interlocutorii, Comisia, Parlamentul, instituțiile europene care trebuie să intervină pentru a lua decizii în așa fel încât aceste grupuri să poată fi desfășurate la fața locului. Și dacă nu mă înșel, am răspuns și la întrebările referitoare, întrebările adresate de colegul Van Orden. Un întregime? A, bugetul, da. Bugetul. Bugetul. Văd că în toate statele membre există o situație în care acestea se confruntă cu provocări majore pentru a face față reducerilor bugetare. Unele țări s-au confruntat cu reduceri chiar până la 20%. În Belgia, noi, proporțional vorbind, am lansat o reformă. O reformă și sperăm că ea ne va permite să ne atingem obiectivele. Am redus 25% din personal, am redus bugetul în mod considerabil și ce am observat? Am observat că am avut mai mult output în loc să rezolvăm problemele. Și au fost situații în care n-am putut să participăm la operațiuni militare. Dar asta e o decizie politică, e un proces și această decizie trebuie să fie îmbunătățită de către guvernul nostru, de către Parlamentul nostru. Trebuie să avem un echipament foarte modern care să compenseze aceste reduceri. Și în summitul din decembrie trebuie să spunem clar că toate investițiile noi ce sunt făcute în cadrul bugetar pe care îl cunoaștem, mai întâi trebuie să ne asigurăm că aceste investiții se fac în materiale noi care să poată fi desfășurate și în același timp care să fie interoperabile, pentru că uh, nu putem să ne aflăm într-un proces, într-un context în care lucrurile evoluează și fiecare are, uh, eu știu, același lucru cumpărat în dublu. Uh, Uh, pentru că există cadrul NATO, există structura militară de acolo, uh, NATO e o organizație foarte performantă din acest punct de vedere, deci noi trebuie să punem accentul pe ceva care de fapt nu ține de rolul NATO și acolo să intervenim. Și s-ar putea să fie uh, valabil acest lucru nu numai în preambul, ci și mai degrabă în concluziile summitului. Cam aceasta este viziunea mea în ceea ce privește felul în care trebuie să facem față acestor reduceri bugetare și felul în care pe viitor probleme, se vor face investițiile, pentru că acolo vom avea probleme. Sunt multe state membre ale Uniunii Europene și membre NATO care se confruntă cu această întrebare. Care este succesul acestor uh, avioane de luptă uh, F-16 și așa mai departe, acest echipament? Cum, cum, cum vom rezolva această problemă? vedem că există grupuri de țări care conlucrează pe această temă. Și dacă mă întrebați pe mine, trebuie să facem ceva? Da, trebuie să facem ceva, dar nu numai din motive bugetare, ci și din motive strategice și operaționale. Deci bugetele și reducerile bugetare, din punctul meu de vedere, nu sunt neapărat uh, o problemă. Sunt niște provocări pe care trebuie să le depășim, e adevărat, dar ele ne vor permite să îmbunătățim politica noastră de securitate și apărare comună pe viitor. Și mai am și câteva întrebări întrebări? În legătură cu articolul 346, aș putea spune că în legătură cu aspectele de suveranitate, suveranitate este un articol foarte bun, dar eu cred uh, că articolul acesta Ehm, trebuie să fie elucidat, e o chestiune pe care Comisia trebuie să o elucideze, care ar trebui să aibă o poziție mai fermă, pentru că articolul 346 permite o posibilitate de opt-out pentru multe state. Ca atare, eu cred că ar trebui să opereze cu mai mare severitate Comisia în ce privește acest articol, pentru că altfel uh, vom uh, dobândi impresia că există state membre care pot să se servească de această portiță de scăpare pentru a nu participa la obligațiile comune. Deci cred că va deveni o problemă pentru Comisia acest aspect privește planurile comune de apărare și agenția de apărare, EDA. L'EDA a été conçu. Vocația EDA figurează foarte clar în statutul său. Nu cred că are sens să punem întrebarea dacă avem nevoie de mai multe resurse sau de mai mult personal pentru agenție. Nu, trebuie pur și simplu să avem <clears throat> suficientă deschidere uh, la nivel politic și instituțional pentru a da uh, agenției uh, posibilitatea să-și facă munca. Agenția, dacă nu mă înșel, a făcut 121 sau chiar 141 de propuneri Uh, printre care și aprovizionarea uh, în zbor, aprovizionarea combustibil în zbor uh, și schimbul de informații satelitare și așa mai departe. Însă vocația acestei agenții este pur și simplu să fie o centrală de achiziții de armament. Acesta este rolul acestei agenții mai degrabă decât să creioneze o viziune a sectorului apărării în Europa. Dar, cum spuneam, trebuie să avem uh, uh o, o viziune politică. Eu cred că agenția face o muncă uh, extraordinară. Și în urma summitului de la Gant, de la Ghent, am hotărât să avem această politică de punere în comun și de partajare a, a, a capacităților. Și atunci s-a născut și agenția. Dar e veșnică povestea paharului pe jumătate gol sau pe jumătate plin, din punctul meu de vedere, cu o, agenția de apărare. Paharul este pe jumătate plin, dar poate că ar trebui să mai uh, îndulcim puțin apa din pahar, pentru că toată lumea să fie mulțumită. Cred că am răspuns la întrebările care mi-au fost adresate. Intervenție fără microfon din sală. Consiliul care uh, se întâlnește în cadru oficial. Formatul a fost modificat acum. Acum miniștrii de apărare se întâlnesc doar ei. Și această structură se extinde, dar nu a ajuns la maturitate, ca să spun așa. Avem senzația că vorbim în gol cu celelalte niveluri de decizie din Uniunea Europeană. Mă explic. Când ministrii apărării se întâlnesc în absența colegilor lor de la ministerele de externe, pe păi, există totuși un risc de lipsă de productivitate. N-aș spune că e chiar o pierdere de timp, dar uh, aceste reuniuni ar trebui să uh, aibă mai mult spor și să dea mai multe rezultate. Dacă noi ne întâlnim doar ca apoi să se transmită o notă colegilor, de ce nu? Însă, noi, eu cred că o instituționalizare ar fi un mare pas înainte. Dar uh, deja cred că avem o influență asupra deciziilor care se iau ulterior. Președintele, credeți că Consiliul ar putea să vă atribuie uh, o asemenea autoritate, să existe Consiliul Ministrilor Apărării care să aibă o asemenea autoritate? Domnul ministru, eu cred că da, deja funcționează oarecum Eu nu cred că trebuie să posturile și întâlnirile, nici la Comisie, nici la Parlament, există suficiente niveluri decizionale unde se pot lua deciziile, trebuie doar ca acestea să funcționeze. Eu cred că e mai degrabă o lipsă de coordonare. Încă o întrebare. Am fost destul de frapat de ce ați spus dumneavoastră, că dacă chiar ne dorim să se facă un salt calitativ, ar trebui ca țările mari, Franța, Regatul Unit, Germania, să ia inițiativă, să-și asume rolul care le revine. Așa cum ați spus dumneavoastră, state care gândesc la fel. Dar Belgia este foarte prezentă, că e vorba despre Um, operațiunile NATO sau operațiunile UE uh, uh, ONU. Belgia a particip, participat la intervenția din Libia, cea din Mali. Ar fi poate bine dacă ați putea să ne spuneți care sunt capacitățile, chiar și modeste, ale Belgiei și pe care putem tot timpul să contăm. Noi ne-am specializat și avem o armată care evident nu are un efectiv precum cea din Franța sau cea din Regatul Unit, dar când se obține consensul politic putem să deblocăm anumite capacități. În Afganistan am fost prezenți cu avioane de luptă. În ce privește operațiunea Atalanta, am participat cu fregate iar uh, în cadrul operațiunilor uh, de pe coastele Africii de Vest suntem de asemenea prezenți cu fregate, iar în cadrul operațiunii din Libia am fost implicați și din motive istorice suntem totdeauna prezenți Suntem prezenți în regiunea Marilor Lacuri, cum este numită, deci uh, în operațiunea din estul uh, Congo, o operațiune deosebit de importantă, ceea ce arată că putem să fim prezenți uh, în mai multe misiuni, în mai multe locații, dar preferăm să uh, acționăm sub uh, auspiciul ONU. Știți că între, uh, în ultimele două-trei săptămâni contextul internațional s-a schimbat foarte mult. Noi avusesem niște dezbateri în parlamentele noastre, dar ministrul nostru de externe, în declarația sa de la ONU, a spus că dacă s-ar face apel la Belgia, de exemplu pentru neutralizarea uh, de arme chimice, nu e exclus să participăm și acolo. Deci nu iau decizia, s-a spus doar că am fi disponibil să participăm. Da, constat să că există anumite rezistențe la anumite state membre din motive istorice și de altă natură. Nu putem să vorbim de solidaritate, nu putem să dăm lecții de morală atunci când uh, suntem solicitați. Nu e normal să lași pe alții să hotărască și tu să, să te dai un pic în spate. În ce privește operațiunile ale UE sau ale NATO, întotdeauna mai aceeași, aceleași state participă. E un fel de coaliție a celor care vor și apoi există coaliția țărilor uh, um, care ezită sau care chiar uh, nu doresc să participe. Nu poți să faci parte într o organizație internațională și să culegi doar radele și să nu, uh, nu faci niciun sacrificiu. Nu se poate ca toate, uh, tot timpul aceleași țări să scoată castanele din foc. Și în cadrul NATO va, în curând se va pune această problemă, pentru că Statele Unite acum uh, se așteaptă ca țările europene care sunt și membre ale NATO să-și facă treaba și să financeze într-o mai mare măsură operațiunile. Și acest lucru este de înțeles. Și cred că așa a spus și Bob Gates uh, la 200 de metri de aici, la conferința care a avut loc la Biblioteca Solvei. Da. Și dumneavoastră sunteți foarte familiarizați cu acest lucru la subcomisia de apărare, domnule președinte. Da, vă mulțumesc, domnule ministru. Sunteți tot timpul binevenit. Reveniți când doriți, mai ales după Consiliu. A, nu, nu participați. Dar colegii dumneavoastră de la finanțe și la bugete nu ar trebui să fie cei mai implicat. Vă mulțumesc, cum spuneam, domnule ministru. Facem o scurtă pauză ca să putem să spunem la revedere domnului ministru și să-i primim pe invitații noștri în ce privește, care vor discuta despre situația din Siria. Vă mulțumesc!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

Euh, Doamnelor și domnilor, stimați colegi, ne cerem scuze pentru această întrerupere și avem acum la dispoziție o oră bună în care vom vorbi despre situația din Siria. După cum știți, situația este deosebit de volatilă acolo, pe plan militar, pe plan diplomatic. Noi nu putem aici să avem o discuție exhaustivă în ce privește ceea ce se întâmplă în Siria și dosarul sirian, pentru că știm că în clipa de față există din acest punct de vedere și decizii la New York. Dar aș vrea să ne clarificăm puțin asupra situației din Siria și a implicațiilor uh, asupra politicii de apărare, politicii de securitate, după cum știți, uh, că uh, la un moment dat uh, s-a vorbit și de ipoteza unei intervenții militare, care deocamdată a fost suspendată. Dar urmează acum să vedem care sunt discuțiile de la New York, inclusiv decizia pe care Consiliul de Securitate ar putea să o ia, pentru că în urma acelor analize s-ar putea în continuare ajunge la această soluție militară. Dar eu cred că trebuie să încercăm să ne clarificăm în măsura posibilului în legătură cu opțiunile care ar trebui să fie adecvate vis-a-vis -vis de situația la fața locului. Am invitat doi experți care se află în fața noastră. Nu a fost deloc ușor, pentru că mai ales în ce privește Siria există foarte multe speculații Ehm, și este dificil să stabilești lucrurile foarte precis. Deci vă mulțumesc că ați venit. În stânga mea se află domnul Julian Barnes de Sey, expert în relații externe la Consiliul European la Londra și a publicat o serie întreagă de studii, inclusiv în ce privește studia, care mi se par de altfel foarte pertinente. Iar mai ales lângă domnul Jean-Pascal Sanders, care este cercetător principal la Institutul pentru Studii de Securitate ale Uniunii Europene la Paris, specialist în probleme de înarmare, dezarmare, mai ales în ce privește armamentul chimic, radiologic și nuclear un domeniu care în clipa de față este deosebit de sensibil în ce privește realitățile din Siria. Și poate că voi da cuvântul domnului Jean-Pascal Sanders să ia primul cuvântul și după aceea poate domnul Bans de care să aibă o dezbatere împreună cu colegi. Domnule președinte, stimați membrii ai uh, Comisiei de Politică Externă și ai Comisiei de Apărare, pentru mine este o onoare să mă adresez dumneavoastră astăzi. Înțeleg că uh, Multe din lucrările mele în legătură cu acest subiect uh, au, au fost accesibile ca informație de background și de aceea mă voi referi la câteva elemente cheie. Pe 21 august uh, omenirea a fost șocată de eh, faptul că în districtul Damasc ar fi fost folosit armament eh, chimic, sute de oameni au murit, intoxicați eh, cu gaze și probabil că mult mai mulți vor avea de suferit în urma expunerii îndelungate la un gaz neurotoxic sarin. De la finele anului 2012 s-a vorbit foarte mult despre posibilitatea de a recurge la armament chimic, dar nu au existat confirmări deși s-a vorbit despre uh, victime uh, care ar fi putut să se datoreze utilizării armamentului chimic. Oricum, uh, uh, ceea ce s-a întâmplat la uh, Gota, până la urmă, a semnat o certificare a acestor speculații. Au existat uh, multe înregistrări video, fotografii, de asemenea, declarațiile martorilor au fost uh, coroborate și uh, în felul acesta s-au tras concluzii în legătură cu seriozitatea incidentului. În clipa de față, eu nu știu dacă putem afirma că aceste atacuri până la urmă și armamentul a fost folosit de către uh, Uh, forțele rebele sau nu, pentru că uh, cert este că în acest război civil din Siria s-au folosit arme chimice. Au existat uh, interviuri, uh, au fost uh, analizate victimele, iar cercetările uh, au putut să confirme utilizarea armamentului. Oricum, însă există o serie întreagă de elemente legate de aceste atacuri atacuri în care raportul, ancheta Națiunilor Unite încă nu le-a clarificat. Și trebuie exist, să existe uh, o clarificare care să în, fie dincolo de orice dubiu în ce privește utilizarea acestui tip de armament, uh, calitatea sarinului folosit sau dacă a fost un armament mai degrabă artizanal. Uh, deci eh, s-au făcut eh, din acest punct de vedere analize și în eh, unitățile spitalicești în care au fost îngrijiți răniții cercetările făcute de către serviciile secrete în legătură cu atacul de la Gotha, fie că era vorba despre experți din Franța, uh, Regatul Unit al Marii Britanii și Statele Unite, oricum, uh, au ajuns la concluzia că probabil uh, s-a recurs la acest armament către guvernul sirian. Dar nu există date suficiente ale acest acestor anchete pentru societatea civilă și reprezentanții comunității academice care nu au putut să participe la aceste anchete. Eu am spus însă că uh, nici nu uh, trebuie să generalizăm uh, pentru că acesta implică un risc. Riscul ar putea să fie ca intervenția militară să se producă, poate fără suficient temei. Deci politicienii trebuie să coroboreze aceste fragmente de date pentru a lua o decizie bazată pe realitate. Eu cred că în clipa de față uh, uh, Rusia încearcă de fapt să exonereze guvernul sirian de orice vină. Trebuie să ne gândim la acordul cadru uh, privind convenția legată de utilizarea armamentului chimic. Siria a declarat că va adera la această convenție devenind uh, cel de la 190-lea uh, stat care aderă la convenție pe 14 octombrie. Siria uh, a afirmat acest lucru, dar după ce de fapt a expirat termenul limită în ce privește distrugerea armamentului chimic. Oricum, asta înseamnă că această dată ar trebui să fie prelungită pentru ca și Siria să respecte obligațiile. Iar din acest punct de vedere, încă nu s-a luat o decizie trebuie să vedem dacă uh, datele stabilite în acordul cadru uh, vor putea din acest punct de vedere să uh, mai fie aplicate sau nu în ce privește aderarea Siriei la convenție. Este important ca într-un documentul politic încheiat între Statele Unite și Rusia să se stabilească din acest punct de vedere niște obligații foarte clare pentru Siria. Oricum este foarte clar că aceste evoluții au schimbat dinamica internațională uh, în clipa de față uh, uh, este nevoie de o cooperare multinațională în ce privește eventualul atac militar uh, îndreptat împotriva uh, uh, forțelor guvernamentale. Dezarmarea, de fapt, se bazează pe un aspect, distrugerea uh, unui tip de armament, uh, interdicția de a desfășura uh, un armament de, de un anume tip, nu există dreptul să mai testezi uh, muniția de un anume tip uh, și uh, nici să pregătești forțele armate în utilizarea lor. Oamenii de știință trebuie să își folosească din acest punct de vedere flerul pentru a dispune modalitățile de distrugere a unui tip de armament. Oricum, însă, trebuie să se eh, elimine presiunea asupra unor guverne de a procura un nume tip de armament. Dezarmamentul însă, eh, dezarmarea înseamnă în același timp eh, o activitate importantă în relațiile internaționale. Nu trebuie să fie privită ca o destabilizare a unei situații în ce privește nivelul de înarmare al unui stat. Dar în anii 30, um, dacă aceasta era o presiune, între timp lucrurile s-au schimbat. Uh, revenind la acordul dintre Statele Unite și Rusia, forțarea Siriei de a renunța la arsenalul um, bazat pe armament chimic ar putea să uh, prevină uh, incidente pe viitor ca cele care s-au produs la Guta. Rusia și Statele Unite fac din dezarmarea chimică a Siriei uh, o, uh, un proiect pe termen lung de responsabilizare în acest domeniu. Dacă va avea succes, atunci această contribuție la dezarmare ar putea să acorde o dinamică inclusiv așa numitului proces de la Helsinki pentru a organiza o uh, reuniune legată de eliminarea armamentului non-convențional în Orientul Mijlociu așa cum s-a cerut în finalul documentului din anul 2010 în ce privește conferința uh, Tratatului de Non-Proliferare. O convenție între uh, Egipt uh, și Siria uh, și Israel ar trebui din acest punct de vedere să fie uh, revizuită pentru ca să se respecte spiritul convenției privind armamentul chimic și biologic. Este important acum ca la întâlnirea de la uh, New York să se ia decizii încurajatoare și poate că și al, rezultatul alegerilor din Iran ar putea din acest punct de vedere să schimbe climatul într-unul mai benefic pe plan mondial. Pentru că eu cred că și Iranul ar putea să joace un rol important în dezarmarea Siriei în ce privește armamentul chimic și poate că în felul acesta s-ar putea ajunge și la încheierea războiului civil. Ne putem imagina oare că dacă cu câteva săptămâni în urmă ar fi avut loc o lovitură militară, s-ar fi ajuns la această dinamică? Vă mulțumesc pentru atenție. Președintele, mulțumesc pentru această prezentare și să auzim acum poate și opinia ușor diferită a domnului Barnes Dasi. Mulțumesc foarte mult pentru faptul că m-ați invitat să vă împărtășesc câteva idei pe marginea Siriei. Am să fac o scurtă prezentare, după care noastră veți putea pune întrebări. Câteva idei inițiale. Să încercăm să vedem care este situația la frontierele Siriei și să vedem și care este dinamica militară și politică și cum anume am uh, putea avea o intervenție diplomatică în această regiune. Pentru a începe, referitor la situația la fața locului, este destul de clar că uh, Există în continuare foarte multe persoane care se refugiază înspre Liban și este foarte clar faptul că e nevoie de o modificare durabilă a dinamicii instalate pe teren în momentul de față. Într-adevăr, în continuare, regimul are un control asupra țării și controlează foarte bine capitala și uh, orașele cele mai importante. Acum, regimul e clar că începe să piardă teren, mai ales în nordul țării și în estul țării, unde uh, situația s-a schimbat. Deci, e clar că situația poate evolua în ceea ce privește poziția Guvernului Central și vor exista evoluții în acest sens. Dar, în continuare, poziția regimului este în continuare coerentă, uh, forțele armate sunt unite, controlul este foarte ferm Știm că au existat anumite probleme în intern, anumite dezertări, dar în continuare reușesc să-și mențină pozițiile de luptă. Fostul ministru de apărare a avut un rol deosebit de important la început, dar apoi a fost considerat ca a fi o, un avantaj pentru insurgenți și uh, observăm că există o schimbare a echilibrului și că încep să apară anumite fisuri în coerența și unitatea inițială afișată. E adevărat că situația este dificilă și există din ce în ce mai multe probleme. Chiar dacă sute de grupuri de luptători continuă să acționeze. Am văzut acest lucru în ultimele luni. Există anumite fisuri în această structură unitară. Vedem că există o luptă din ce în ce mai acută între diferitele grupuri în intern, între diferitele grupuri de rebeli. Am văzut câteva încercări de a crea anumite grupuri de opoziție, dar opoziție în exil, care să aibă o influență asupra felului în care evoluează situația și curzi în acest sens au încercat să organizeze ceva. Evident, putem constata de asemenea o sporire a extremismului în această regiune. Există un studiu care sugerează că 50% din rebeli în momentul de față aparțin într-un fel sau altul unei organizații islamiste extremiste. Mai există de asemenea și alte grupuri uh, de luptători mai moderați care încearcă să formeze un fel de coaliție islamistă. Ideea fiind să obțină oarecare influență, iar uh, capacitatea lor de intervenție să fie spărită. Este foarte clar că această evoluție a fost încurajată și a fost chiar uh, poate uh, supravegheată de către Rusia. Observăm că există în cel mai multe grupuri diferite de luptători care intervin, se vorbește chiar și de reprezentanța jihadismului. Însă trebuie organizată o apărare într-un fel sau altul împotriva tuturor acestor tendințe disparate și diferențiate. Acum, lupta care a fost munca ce a fost realizată până în prezent, în momentul de față, deci în, pe teren. S-a constatat că există o lipsă de implicație din partea țărilor occidentale. Dacă am fi avut, spre exemplu, anumite intervenții foarte țintite, asta poate ar fi sporit uh, credibilitatea, dar am fi avut și un impact diferit în ceea ce privește utilizarea armelor chimice, care se demonstreze că acesta au un impact foarte redus din punct de vedere strategic la, uh, pe teren. Utilizarea acestor arme reprezintă o chestiune importantă dar reprezintă în continuare mai puțin de 1% din totalul de decese. Deci există aici niște uh, îngrijorări strategice ale Uniunii Europene în ceea ce privește conflictul pe acesta și riscurile pe care el îl reprezintă. Criza aceasta a fost, uh, a fost uh, menținută și încurajată cam în toate regiunile și e clar că această dimensiune încă nu a fost uh, rezolvată. Apoi, înarmarea acestor grupuri. Pentru aceasta e nevoie de o soluție politică și știm că unii sau unii oameni politici s-au consacrat exclusiv acestui subiect. E clar că e nevoie de un proces politic cu implicarea tuturor partide, părților implicate aici. Apoi, partidele de asemenea care există trebuie să fie cooptate pentru a vedea care sunt ambițiile tuturor părților. Rebelii au spus în mod foarte clar nu își doresc niciun fel de negociere cu regimul și își doresc un proces prin care se poată obține o intervenție din partea țărilor occidentale și nu se pare că există vreo cale de a convinge acești uh, insurgenți să, uh, să, să ajungă la masa de discuții. Nu știu dacă se poate găsi o soluție rapidă la acest conflict. Mai mult decât atât, Hezbollah, Iranul, uh, au fost foarte clar și au spus că acest lucru face parte dintr-un element existențial al, al, în regiune și au anumite vederi foarte clare în ceea ce privește felul în care se desfășoară luptele în Siria. Cred că este foarte clar că o intervenție occidentală nu ar putea influența această dinamică și s-ar putea să sporească și mai mult niște frici existențiale al anumitor minorități din regiune care au senzația că există o sporire a islamismului uh, sunit în regiune și cărora le este teamă de viitor, dacă nu cumva aceste uh, facțiuni vor fi înarmate și vor ajunge la putere. Singura cale în care dimensiunea militară ar putea să facă, o, să reprezinte o schimbare, într-adevăr, ar fi uh, o intervenție din partea țărilor occidentale, dar o intervenție extrem de pregnantă și prezentă. Însă, în momentul de față, acest lucru încă nu este considerat. Președintele Assad continuă să uh, își exercite controlul și se opune oricărui tip de intervenție occidentală. Deci această opțiune, uh, după modelul uh, celui utilizat în Irak, pare să nu fie la ordinea zilei, având în vedere riscurile și complicațiile pe care le-a comporta. Evident, mai trebuie să menționăm și etapa următoare. Ce se va întâmpla? Ce se va întâmpla după o victoare, victorie militară? Există vreo structură care să fie deja instaurată în momentul de față, înființată pentru perioada de după uh, președintele Assad? Știm că există opinii divergente, există lupte împotriva, între diferitele minorități, între diferitele facțiuni uh, militare. Uh, pentru a prelua controlul în întreaga țară. Acum, ce putem spune este că se dorește o nouă deschidere diplomatică, o nouă posibilitate. Deci trebuie să profităm de această ocazie. Nu cred că schimbarea poziției Rusiei va duce la o modificare sensibilă a echilibrului de puteri pe teren trebuie să s-a dorit dintotdeauna o prevenire a unei intervenții occidentale în sine. Aceasta a fost dorința, um, pentru că s-a văzut cum s-au petrecut lucrurile în Libia și orice tip de intervenție de tip occidental uh, nu era dorită. Unii au crezut că acest lucru ar duce la o victorie sigură a uh, insurgenților. Acum, o astfel de diplomație ar putea să funcționeze doar dacă există anumite precondiții ce sunt îndeplinite. Spre exemplu, încetarea uh, focului pe teren, uh, garanții de, pentru distrugerea anumitor tipuri de arme care au fost utilizate, arme chimice și așa mai departe, și un proces politic care să însoțească încetarea austerităților pe teren. Deci trebuie să cerem acest lucru și să deschidem un adevărat bulevard de negocieri, de manevră de negocieri pentru a găsi soluții de compromis uh, care să țină seama de situația actuală a regimului, uh, de faptul că acesta încă deține controlul, de faptul că insurgenții încă nu sunt în măsură să acopere întregul teritoriu și, evident, nu trebuie să pierdem din vedere nici dorința Iranului de a participa la o astfel de soluție negociată. Apoi, evident, destinul președintelui Assad trebuie să fie negociată ca precondiție înainte de a ajunge la un, orice tip de compromis posibil și trebuie să vedem care va fi și poziția Rusiei din acest punct de vedere. Președintele Assad cu siguranță ar trebui să fie unul dintre actorii care să se așeze în jurul mesei în momentul în care se vor lansa astfel de negocieri diplomatice. Va avea un scaun asigurat în jurul mesei. Deci trebuie să vedem că o soluție de compromis negociată va include și rușii și iranienii în jurul mesei și uh, trebuie să profităm de faptul că există oarecare presiuni, pentru că uh, nimeni nu-și dorește să continue într-o astfel de situație și că la un moment dat își vor dori să se angajeze în anumite negocieri, așa cum au afirmat și iranienii. Acum, presiunea asupra rebelilor și aliații noștri din Turcia care au de asemenea, și, anumite, și ei anumite ambiții referitor la control pe care îl pot avea acești rebeli asupra teritoriului. E bine, toate aceste eforturi uh, vor, vor fi uh, încununate de succes dacă ne dăm seama că deocamdată nu se poate vorbi de o victorie, pentru că ne vom confrunta în orice caz cu o situație umanitară uh, dezastruoasă și că sunt foarte mulți civili care fug înspre Liban și asta pune foarte multe probleme la frontieră și situația se poate răutăți. Oricum, Taberele din Siria se vor lupta unele cu altele timp de multă vreme, însă ne-am dat seama că au devenit dependente de ajutorul extern, că sunt rușii, iranienii, Hezbollahul, statele din Golf, Turcia și o parte din Occident. Și au nevoie de acest sprijin atât financiar cât și militar. Și ar fi foarte bine dacă ar putea să-i aduci pe tot în jurul aceleași mese și să obții un fel de compromis. Și ar fi bine dacă și rebelii și uh, regimul ar uh, realiza că nimeni nu poate să câștige în acest conflict și că aceste amenințări de intervenție militară nu mai alimentează uh, acest conflict, dar nu schimbă într-un nimic deznodământul bătăliei. Deci eu cred că ar trebui neapărat să insistăm pentru a se ajunge la un acord negociat mai degrabă decât să există tot timpul aceste condiții sine qua non, asta trebuie să plece, iranienii n-au ce să caute aici, pentru că oricum situația nu poate decât să se înrăutățească. Închei aici și vă răspunde la întrebările dumneavoastră. Mulțumesc! Vă mulțumim pentru aceste prezentări care probabil că uh, v-au dat idei și v-au incitat să puneți întrebări. Prima mea întrebare, în ce privește distrugerea armelor chimice? Această distrugere, fie ea acceptată de bunăvoie, așa cum uh, se pare că este cazul acum, sau să fie un fel de pedeapsă, așa cum s-a mai întâmplat, cum distrugi asemenea arme? se spun multe lucruri că ar trebui să construiești un fel de uzine la fața locului ca să poți să le distrugi în condiții de siguranță sau că din potrivă trebuie exportate și distruse undeva în afara teritoriului Siriei. Și în cazul în care vor exista bombardamente, e realist să uh, riști să bombardezi aceste depozite unde se află armele chimice, nu există uh, un risc incalculabil, nu e cumva aleatoriu să crezi că așa le-ai putea distruge. La Bruxelles se discută mult despre uh, încetarea embargoului uh, asupra livrării de arme către rebeli. Ce știm concret despre arsenalul de care de, dispun rebelii. Pe mine m-a impresionat uh, când am văzut cum unii se luptau împotriva unui uh, uh, armate oficiale foarte bine înarmată, dar această imagine nu este realistă pentru că știm că rebelii de fapt dispun de niște arme foarte eficiente și Uh, poate că nu au rachete, dar în rest țările din Golf i-au echipat cam uh, cu tot ce le trebuia. Deci am o listă întreagă acum de, interveni, de persoane care doresc să intervină. Avem doar 40 minute la dispoziție, deci vă rog frumos să fiți succinți pentru ca și invitații noștri să poată să vă răspundă. Mai întâi domnul Sofocles. Vă mulțumesc. Întâi de toate, și eu vreau să urez bun venit oaspeților noștri, vreau să le mulțumesc pentru prezentările dumnealor care au fost deosebit de cuprinzătoare. După părerea mea, ar trebui să ne gândim la Siria dintr-o perspectivă politică și mă bucur că deocamdată s-a găsit o soluție pentru a neutraliza arsenalul chimic al acestei țări. Ne s-a spus că Siria va semna convenția pentru distrugerea armelor chimice, lucru pe care ar fi trebuit deja să-l facă în trecut. Dar nu trebuie să uităm nici numărul victimelor din acest război civil. Și dacă putem să evităm o intervenție militară, cu atât mai bine, pentru că o intervenție militară nu se poate solda decât cu număr și mai mare de victime și cu o catastrofă umană. Și ar avea un impact asupra întregii lumii arabe și, bineînțeles, și asupra UE și Statelor Unite. Țările membre precum Cipru, Grecia, Bulgaria nu au cine știe ce armate dacă ne comparăm cu Rusia sau cu Statele Unite ale Americii. Însă mulți refugiați uh, din Siria au ajuns uh, în țările noastre. Bulgaria, de exemplu, a primit foarte mulți refugiați și la fel au procedat și Cipru și Grecia. Trebuie așadar să găsim o soluție, o soluție pe plan diplomatic și politic. Uniunea Europeană este foarte aproape de mm, Orientul Mijlociu și atunci avem nevoie de o inițiativă ca pentru a garanta pacea și stabilitatea în regiune. Numai așa vom putea uh, limita numărul de refugiați și catastrofa umanitară care se anunță. Uniunea Europeană ar trebui să mai ia inițiativa din când în când. Nu putem mai să ne mulțumim să uh, as, ascultăm ce spun Statele Unite, să fim tratați ca un fel de frate mai mic și, cum spuneam, trebuie să luăm niște inițiative independent de obiectivele SUA, pentru că obiectivele lor sunt deseori foarte diferite de obiectivele Uniunii Europene și trebuie să insistăm asupra aplicării convențiilor, mai ales în ce privește comerțul cu armament. Știți că trebuie să exercităm presiuni, mai ales în Turcia și în Arabia Saudită, astfel încât să fie descurajate aceste țări să mai uh, uh, trimită arme în Siria. Pentru că altfel, cum am spus, vom fi confruntați cu o catastrofă și mai mare decât cea a războiului civil. Mulțumesc. Merci. Vă mulțumesc, domnul Kellam. Thank you very much for this update and your, for your written statement. Mulțumesc și vă mulțumesc pentru declarațiile în scris care sunt foarte utile. După părerea dumneavoastră, ce rol joacă Rusia? Știm că Rusia oferă echipament militar uh, pentru regimul uh, la putere. De asemenea, s-a spus că Rusia a livrat uh, arme chimice sau poate, ca să spun așa, elementele, componente cu care să se construiască arme chimice. Știm că fostul arsenal al URSS n-a fost încă complet distrus. Și din cauza Rusiei nu a avut loc intervenția militară și s-a făcut această promisiune că niciun soldat străin nu va călca solul Siriei. Dar cum putem să distrugem armele chimice sau chiar să le descoperim odată ce ne aflăm pe teren? Aveți suficient specialiști, suficient personal? Există suficient personal? Pentru că, din câte știu eu, peste tot în lume nu există mai mult de 100 de indivizi care să știe cum să se descurce cu armele chimice. Și dacă nu le descoperim pe toate, înseamnă că există un risc ca aceste arme să ajungă pe mâna unor grupuri extremiste. Am putea să ne închipuim că dacă Obama s-a retras și și-a fixat o linie roșie, linia roșie a domnului Putin este menținerea la puterea regimului Assad și câștigarea de timp la masa negocierilor. Întrebarea e, e vorba aici doar de posibilități tehnice sau despre uh, preluarea controlului asupra arsenalului chimic și destrugerea acestuia? Mulțumesc, doamna Cronberg. Mulțumesc foarte mult pentru aceste prezentări interesante. Sunt de acord în ce privește dinamica războiului. Cred că uh, faptul că uh, acum ne concentrăm pe problema armamentului chimic uh, este foarte important și poate că și o conferință privind Orient conflictul, situația din Orientul Mijlociu și de dezmarma, dezarmare generală în ce privește armamentul chimic și biologic uh, ar putea să uh, fie promovate. Cred că un semn pozitiv este că uh, Națiunile Unite se află în clipa de față în centrul atenției că între Statele Unite și Rusia s-a ajuns la un acord, că Siria a semnat sau va semna convenția privind armamentul chimic. Dar există oricum o serie întreagă de probleme uh, în clipa de față de îndepărtat. Și te-aș întreba, Julian, în legătură cu riscurile care există încă în acest proces care sunt ele um, și cum uh, am putea să ne pregătim pentru ca eventual ele să fie înlăturate. Mulțumesc, doamna Luzic. Aș dori să mulțumesc pentru prezentările foarte ample, mai ales în ce privește descrierea unor scenarii în legătură cu urmările posibile ale unei intervenții și um, m-am bucurat că s-a vorbit și despre Irak, pentru că în clipa de față noi putem vedea ce s-a întâmplat în Irak, care sunt problemele, faptul că multe dintre ele nu au fost rezolvate și că în continuare există mii de victime și în continuare o țară întreagă este destabilizată. De asemenea, mi s-a părut uh, bine că în uh, ce privește uh, implicarea fiecăruia în acest conflict și că în ce privește constatările experților încă nu s-au ajuns la concluzii finale, cred că este bine să avem în vedere acest lucru. Decisiv este însă și răspunsul la întrebarea ce se poate face acum, pentru că chiar dacă Uh, guvernul Assad ar fi recurs la utilizarea armamentului chimic, asta nu ne-ar fi scutit de uh, a găsi soluții și de a ne întreba care ar fi dinamica posibilă a unei eventuale intervenții militare. Deci multe din întrebările pe care mi le puneam în momentul în care am intrat în sală și-au găsit deja răspuns, dar aș vrea să mă refer și la ceea ce a spus domnul Danjean, problema legatelor de sancțiuni, de penalizări. Eu cred că pe planul uh, dreptului internațional nu uh, există uh, dreptul de a recurge la sancțiuni. Cum vedeți dumneavoastră acest lucru? Și alte câteva întrebări concrete. Un studiu al firmei de, de consultanță în domeniul militar afirmă că există grupuri care sunt apropiate de Al-Qaeda și care în clipa de față sunt majoritare în ce privește rebelii din Siria. Se știe cumva de unde provin banii care uh, finanțează înarmarea rebelilor, pentru că noi vorbim mereu de dezarmare, de reducere a arsenalului existent, dar să vedem cum putem împiedica o înarmare pe viitor. Din acest punct de vedere, cum s-ar putea acționa din punctul dumneavoastră de vedere? Deci de unde provin banii pentru cei care se înarmează în clipa de față? Și după aceea, întrebarea rolului Rusiei, care de asemenea a fost uh, invocat. Dacă Rusia ar exercita o presiune asupra lui Assad asta uh, nu ar putea să însemne ca în paralel Occidentul să exercite o presiune asupra uh, rebelilor, a insurgenților? Și uh, cum credeți din perspectiva dumneavoastră că acest lucru ar fi fezabil și dacă este fezabil? Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Lansbergis. <coughs> Thank you, President. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să fac câteva observații în legătură cu ceea ce uh, uh, ar însemna eliminarea armamentului uh, chimic. Eu cred că eliminarea armamentului chimic ar trebui să se producă în paralel cu eliminarea criminalilor în masă. Pentru că dacă uh, noi ne concentrăm asupra unor aspecte secundare, nu vom ajunge la rezultatele scontate. Eu cred că în relația domnului Assad uh, cu Rusia este uh, greșită, pentru că ar putea să fie exercitate presiuni asupra lui. În ce privește dovezile recurgerii la gazului sarin, eu cred că Assad ar trebui imediat să fie uh, condamnat pentru că uh, nu este posibil să gazezi copii și în același timp să decizi că nu uh, desfășor trupe acolo pentru a-l pedepsi. Eu cred că uh, nu este nevoie să um, stabilim un nou tribunal uh, la Haga în ce privește crimele împotriva umanității. Eu cred că ar trebui să se declanșeze imediat o acțiune penală iar în ce privește concluziile legate de cine este vinovat, eu cred că în cursul investigațiilor se va ajunge la această posibilitate de a determina. Eu am niște idei din acest punct de vedere. Mulțumesc, vă amintesc că timpul nostru este limitat. Vă mulțumesc pentru faptul că întrebările dumneavoastră au fost concise și uh, mai există două intervenții, domnul Zencă și doamna Ana Gomez, care vor încheia această rundă de întrebări și răspunsuri. În clipa de față, intervenție fără microfon din sală. Mulțumesc. Aș vrea să adresez câteva întrebări legate de uh, cele menționate de domnul președinte și pentru că nu avem mult timp mai voi concentra pe două probleme principale. Prima problemă este lichidarea armamentului chimic Siria știe prea bine că aceste arme chimice trebuie să fie uh, lichidate. Îmi pun următoarea întrebare. Oare nu ar fi posibil ca uh, aceste arme Eh, să fie până la urmă ascunse, astfel încât să fie scoase din teritoriul care în clipa de față este analizat, este un scenariu care este imaginabil că aceste arme chimice, de pildă, să fie uh, transferate în Iran sau în Liban. Aceasta ar fi prima întrebare. Și cea de-a doua? Noi discutăm aici despre armament chimic, despre armele biologice, însă nu vorbim. Oare eh, acest lucru se determină faptului că în Siria încă nu s-a recurs la uh, armament biologic sau este legat de faptul că Siria nu dispune în clipa de față de arme biologice? Există informații în legătură cu uh, acest aspect? Mulțumesc foarte mult! <clears throat> Ana Gomez. Ana Gomez. De asemenea, Domnule Sanders, credeți oare că se va ajunge la un joc de tip șoarecele și pisica, așa cum s-a întâmplat uh, cu inspectorii din Libia uh, timp de mulți ani, când era vorba de asemenea de distrugerea armamentului chimic. Dar în ce privește Rusia, cu cât aflu mai multe despre acest conflict, cu cât vorbesc mai mult cu părțile implicate, cu atât mai mult vine evident că în afară de războiul uh, civil mai există un război între șiiți și suniți, pe de o parte, și războiul dintre Rusia și Statele Unite, pe de altă parte. Ar trebui să privim lucrurile și astfel, pentru că Rusia nu și-a îndeplinit responsabilitatea și uh, în, în clipa de față există ă, practic un, ă, o situație de succes pe câmpul de luptă al, lupte al unor forțe teroriste. Și cred că Rusia e conștientă de această situație acum, în ce privește proveniența armamentului, unii spun că armele provin din Statele Unite, alții vorbesc despre armament tip Sikorski. Deci, eu cred că și acest lucru ar trebui să fie elucidat. Iar în ce privește finanțatorii din statele din zona Golfului și în legătură cu problema că Uniunea Europeană nu încearcă să spună lucrurilor pe nume, pentru că nu este vorba doar de statele din zona Golfului, pentru că, de fapt, și Turcia, care este un stat candidat care dorește să se apropie de Uniunea Europeană, este implicat. Puteți să ne dați niște uh, informații suplimentare în legătură cu în modul în care Turcia îl sprijină de pildă Alustra? Pentru că de fapt, în felul acesta, mulți curzi sunt uh, împinși spre Irak. Și uh, iarăși relațiile cu alte uh, grupuri, Partidul Muncitorilor din Kurdistan, PKK de pildă, cum stau lucrurile? Și oare nu ar fi nevoie ca și Iranul să, la un moment dat să fie atras la maza negocierilor? În ce măsură ar fi posibil ca uh, să se aibă în vedere necesitatea uh, inclusiv ca Assad să uh, fie până la urmă pus sub acuzare de către Curtea Penală Internațională. Iar Uh, oare Curtea Penală Internațională nu ar trebui, chiar în cadrul demersurilor pe care le, face, le fac Națiunile Unite, uh, nu trebuie să-și asume un rol uh, principal pentru ca Assad să ajungă în fața instanței? Mulțumesc foarte mult. Primul va fi domnul Banstesi și după aceea domnul Zander. Acum, care ar putea fi armele chimice și unde anume aceasta ar putea interveni Uh, care sunt site-urile unde acestea sunt deținute pentru a putea să le găsim și să le distrugem. În principiu, uh, care este riscul? Riscul ar fi ca acestea să ajungă în mâinile rebelilor, ceea ce de asemenea pune probleme. Acum, e clar că Ideea este să avem anumite elemente disuazive care să permită să prevină utilizarea acestora. Uh, evident, uh, inițiativa rusească și americană ar fi poate mult mai productivă în ceea ce privește distrugerea concretă a acestor arme. Acum, întrebarea dacă acestea ar trebui să, să fie uh, transferate în altă parte, cu siguranță țările occidentale nu ar permite acest lucru să fie transmise mai departe, eu știu, către Liban sau către Iran sau către alte țări din regiune. Acum, în ceea ce privește armele pe care le au rebelii, e clar, ei au, sunt arme, au arme suficiente, sunt deja suficient de bine înarmați. Și multe dintre aceste armamente vin din partea țărilor din Golf și e adevărat că au reușit să-și să-și, uh, să-și uh, procure arme antiartilerie foarte grele, foarte sofisticate și e clar că nu ne dorim ca acestea să ajungă în mâinile Al-Qaeda și a grupurilor extremiste. Nu știu dacă rebelii au nevoie de arme mai multe și mai performante și mai uh, grele, ci, din punctul meu de vedere, realitatea este că regimul Assad în continuare este foarte puternic din punct de vedere militar și nu știu dacă vor fi arme suficiente pentru a-l uh, înfrânge. Deci dorința aceasta de a avea arme antiaeriene, de fapt, ce demonstrează? Demonstrează faptul că echilibrul de puteri este în defavoarea rebelilor și ei au nevoie de uh, un input uh, semnificativ. Deci uh, nu știu dacă acordarea unor astfel de arme sau acordarea unor rachete antiartilerie și așa mai departe ar putea să pună capăt acestui dezechilibru a, a, a diferitelor puteri, care este în continuare în mod clar în favoarea regimului. Deci asta trebuie să fie luată în, în, în, în considerare. Deci eu cred că mare parte din armele care sunt acolo la fața locului în mâna rebelilor vin din partea țărilor din Golf, Arabia Saudită, Turcia și finanțarea vine din partea unor entități care nu sunt neapărat statale, ci din partea unor grupuri extremiste uh, din Arabia Saudită, din Qatar, din Kuwait E clar că uh, finanțarea aceasta este suficientă, indiferent din partea unui stat sau unor anumitor entități nestatale sau din partea anumitor grupuri mai moderate care se găsesc în Turcia, în țările din Golf, e clar că ele încearcă, de fapt, prin această finanțare să-și asigure oarecare influență asupra uh, Siriei și anumite grupuri extremiste consideră că e grupul cel, e modalitatea cea mai bună de a se extinde și de a câștiga influență și în alte părți, în alte regiuni. Ceea ce este clar este faptul că frontiera în continuare este destul de permeabilă și e clar că uh, există în continuare această posibilitate de finanțare a armelor. Controlul instaurat de către guvernul Turciei nu știu dacă este suficient, așa că ar trebui să ne asigurăm, să vedem cum, care este situația în nordul țării, acolo unde rebelii au controlul cel mai puternic. Uh, poate cu Turcia nu furnizează un sprijin direct, dar poate facilitează, eu știu, trecerea frontierelor pentru aceste uh, aprovizionări cu arme. Apoi Rusia și rolul. E clar că ele, Rusia are tot interesul ca această, acest dosar al armelor chimice să fi, ajungă la un final. nu își pot permite să continue cu acest dosar. Și aceasta este o provocare, o provocare cu atât mai mult cu cât ei susțin regimul Assad, de aceea trebuie să definească în mod foarte clar felul în care aceste arme chimice vor, uh, situația lor va evolua pe viitor. Din punctul meu de vedere, aici nu e mai neapărat vorba de Assad, ci e vorba de ordine și disciplină de ordine și securitate la nivel internațional. Știm că rușii intervin, știm că sunt un actor important uh, au existat discuții despre o intervenție vestică, inter, unilaterală, occidentală, unilaterală. E mai degrabă vorba de un proces, un proces în care trebuie să explicăm rușilor că uh, marja lor de manevră este mai redusă și că uh, uh, forțele occidentale ar putea să intervină, nu neapărat pentru a instaura un nou regim. Aici nu e vorba de Assad, nu e vorba de Rusia plus Assad, nu ci e vorba de cooperare pentru a găsi o bază de compromis. Dacă am face asta, am avea mai multă marșă de manevră pentru a, a exercita anumite presiuni asupra regimului Assad. Nu vrem să începem să facem o, o, o împărțire, cei buni, cei răi, estic, vestic. Nu, ci e o adevărată junglă, dar aceasta trebuie să fie transformată într-o negociere de natură politică. Și deci trebuie să ne putem prezenta într-o poziție de negociere. Rusia, Iranul, de asemenea să participe la aceste negocieri, președintele Assad. Deci eu personal cred că o astfel de abordare ar fi mai înțeleaptă. Acum, în ceea ce privește acordul referitor la armele chimice, uh, aici e vorba de un interna- acord internațional E vorba de o rezoluție, e vorba de o asistență din partea țărilor vestice uh, prin intermediul Consiliului de Securitate. Asta ar putea fi o soluție, dar din punctul meu de vedere, întrebarea cheie este procesul de dezarmare, imediat, imediat, în prima sa etapă. Cred eu că această muncă se poate face destul de repede și să fie o muncă încununată de succes, dar dacă putem menține Um, entuziasmul în ceea ce privește felul în care se pot înregistra progrese pe acest dosar a eliminării armelor chimice, atunci am putea ulterior să trecem pe o, la o altă etapă care nu se referă la armele chimice, ci care se referă la întregul conflict pe ansamblu și implicațiile pe care le acesta le poate avea în, uh, dincolo de armele chimice. Deci o, o astfel de curte internațională s-ar putea să reprezinte o, o provocare, pentru că s-ar putea la un moment dat să se spună, știu eu, că ă, Statele Unite nu doresc să participe sau că ă, ar exista acuzații cum că președintele Hassan nu respectă regulile și așa mai departe. Deci riscul există, însă ceea ce este interesant este semnificativ. Diplomați și la Moscova și în alte părți au spus că uh, această rezoluție în șapte puncte ar fi o a doua etapă și ar fi uh, un element mai bun decât rezoluția inițială a Statelor Unite și a Consiliului de Securitate. Ideea fiind că uh, țările occidentale încearcă să găsească acel echilibru necesar. Evident, din punct de vedere moral, putem să dezbatem cine are dreptate, cine nu are. Dar, pentru a ajunge la un rezultat concret, trebuie să cooptezi și Federația Rusă ceea ce privește tragerea la răspundere a președintelui Assad. Bă, evident, există imperative morale aici, dar cel mai mare imperativ este să împiedicăm decesul unor oameni nevinovați, să prevenim o situație catastrofală care să se răspândească peste granițe în întreaga regiune și dacă putem face acest lucru, dacă facem asta, eu știu, punând accentul pe, eu știu, pedepsirea președintelui Assad și așa mai departe, nu știu dacă se poate ajunge concret la o formă oarecare de negociere. De aceea cred eu că deocamdată acest lucru trebuie lăsat deoparte, tocmai pentru a ne asigura că, în schimb, putem avea un proces politic care să se instaureze, să continue, să avanseze și să ne permită să punem, să exercităm presiuni asupra președintelui Assad, în așa fel încât să schimbăm structurile și să vedem dacă uh, se poate ajunge la un rezultat. Am să mă opresc aici eventual dacă mai sunt și alte întrebări am să revin la microfonul ulterior. Dau cuvântul colegului meu. Vă mulțumesc pentru toate întrebările pe care mi le-ați adresat. Am să încerc să regrupez răspunsurile pe mai multe teme. Mai întâi, vreau să vă spun că sunt cu tine, Julian, și cu mai multe comentarii făcute de către deputații europeni în ce privește faptul că armele chimice reprezintă doar uh, o parte minoră uh, în acest conflict. Numărul de victime uh, din războiul din Siria datorate armelor chimice este asemănător sau, mă rog, comparabil cu numărul victimelor din al doilea război mondial sau din războiul dintre Iran și Irak, dar nu știu dacă numărul victimelor trebuie să fie singurul etalon. Nu ar trebui să subestimăm importanța armelor chimice pentru uh, securitatea din Siria. În ultimele evoluții am fost uh, mirat să aflu că Siria a avut întotdeauna un arsenal chimic uh, și am fost surprins deoarece credeam că era un fel de arsenal așa ca cel din cel doilea război mondial. Uh, este ascuns, nimeni nu știe de el și nu poate fi folosit decât dacă uh, țara și regimul sunt expuse la o, la o amenințare existențială. Dar, de fapt, uh, să nu uităm faptul că acum Siria se consideră amenințată și atunci s-a trecut la etapa superioară și arsenalul chimic, ca să spun așa, ascuns și secret, acum a fost uh, dezvoltat și s-au pus la punct uh, arme tactice. Și dacă armele chimice uh, nu sunt scoase din ecuație, știm că um, situația se va înrăutăți, cu atât mai mult cu cât exponenții regimului Assad nu au nicio speranță să scape uh, nevetămați sau să rămână la putere dacă războiul civil continuă. Rămâne uh, să vedem care va fi și uh, decizia Consiliului OPCDW, pentru că acolo e vorba despre o entitate independentă și nu știm care va fi decizia lor. Ei vor face o analiză de natură tehnică uh, și tactică. Deci nu putem să anticipăm care va fi decizia acestui um, organ care se ocupă de um, armele de distrugere în masă. Da, există mai multe metode de distrugere, ca de exemplu să uh, arunci agentul toxic undeva în deșert. Nu știu dacă o asemenea situație mai este acceptabilă în ziua de azi. Apoi o altă soluție era să ascunzi, să, mă scuzați, să depui armele într-un puț, să, să vergi petrol și apoi să faci să explodeze totul. Uh, trebuie să ții cont de direcția vântului, de mulți alți factori când alegi o asemenea distrugere. Există și instalații mobile. Mai multe țări europene au asemenea instalații mobile, ca de exemplu Suedia și Germania. Aceste instalații mobile sunt folosite pentru distrugerea deșeurilor chimice și uneori și pentru armele chimice. Și Japonia și Statele Unite au asemenea tehnologii, dar nu știu dacă asemenea instalații chiar sunt disponibile și ar putea să fie transferate în Siria sunt tot atâtea întrebări la care încă nu avem un răspuns sigur. A bombarda siturile unde se află arme chimice nu cred că este deloc o idee bună, pentru că ai ajunge exact la situația pe care vrei să o eviți. Este clar că vor exista uh, nori toxici care vor afecta întreaga regiune. Am văzut ce s-a întâmplat uh, cu distrugerea uh, depozitelor de arme chimice în timpul războiului din Golf, după eliberarea cuveitului și cum și acolo au existat boli din cauza um, vaporilor toxici care au fost inhalați de populație. În ce privește influența lui Putin, ținând cont de circumstanțele din Rusia pe plan politic, eu cred că Putin are acolo o ocazie pe care nu trebuie să o rateze. Și atunci când cineva uh, are ocazie pe care nu vrea să o rateze, este perfect de înțeles și, și noi ar trebui să profităm de uh, rezultatul la care a ajuns Putin, chiar dacă nu ne place persoana. Au existat însă mai multe uh, greșeli. În august, președintele Obama a spus uh, uh, a, avem o linie roșie și mie venea să-i spun uh, um, te legat la cap fără să te doară, pentru că acum oricine are arme chimice poate să testeze, să vadă ai să treci de linia ta roșie sau nu dacă folosesc armele chimice. O altă greșeală a fost atunci când Franța, Regatul Unit și într-o anumită sau și Statele Unite s-au uh, uh, concentrat asupra victimelor atacului cu arme chimice. Au tot fost discuții despre drepturile omului, despre chestiunile umanitare, da, sunt aspecte importante, însă imediat vă loviți de problema cum uh, sute de mii de morți ajung să fie decât 110 și de ce nu a intervenit într-o fază precoce ca să evite această criză, așa zisă criză umanitară? Știu că și în uh, cadrul Uniunii Europene, unde vreți să aveți un fel de politică externă și de securitate bazată pe valori comune, uh, vă loviți de foarte multe probleme. Pe de o parte vreți să faceți dreptate victimelor, cele câteva sute care au murit, și pe de altă parte uh, efortul de dezarmare. Deci ar trebui să faceți abstracție de suferința persoanelor luate în mod individual ca să ajungeți la uh, faza de dezarmare. Pentru orice tratat de dezarmare sau de control al armamentelor, trebuie să îl tratezi pe partenerul tău pe picior de egalitate. Altfel nu ai cum să porți adevărate negocieri. După părerea mea, această ocazie care s-a ivit dintr-o dată din întregul haos uh, și această uh, paradigmă drepturile omului, dezarmare, ei bine, această ocazie, cum spuneam, aproape că a fost tratată. Nu o lăsați să treacă. Da, e adevărat, uh, riscați să oferiți legitimitatea lui Bashar al-Assad dar poate că tocmai de aceea există o licărire de speranță de a se găsi, de a se pune capăt războiului în cadrul unor negocieri. Tocmai pentru că el este recunoscut, nu se pune problema că el sau regimul vor dispare. Oricum va fi uh, uh, un participant la negocieri. Eu am mai spus, armele chimice Uh, din arsenalul lui uh, Assad sunt uh, destinate să fie folosite doar în ultimă instanță pentru a asigura supraviețuirea țării și a regimului. Da, ați a evocat situația din anii 90 în Irak. Acolo situația era oarecum diferită, războiul era în curs, însă rezoluția Consiliului de Securitate a impus anumite lucruri asupra părții înfrânte și a avut multe ecouri, de exemplu, în uh, Germania. Saddam Hussein a avut uh, toate stimulentele necesare pentru a uh, evita ca depozitele sale să nu fie descoperite. Știa că inspectorii vor fi prezenți pe teren pentru cel mult o lună, deci a ascuns tot ce a putut ascunde. Dar în Siria situația nu este neapărat aceeași, dar revoluția s-ar putea să se as, um, să fie cât de cât la fel, pentru că acum s-a făcut această trecere de la dezarmare la cererea schimbării regimului, pentru că este un regim autoritar care violează drepturile omului și așa mai departe. Dacă inițial Saddam Hussein n-avea niciun motiv să coopereze pentru a-și distruge armele, apoi uh, oricum nu avea niciun un stimulant ca să coopereze pentru că știa că uh, lumea vrea să se descotorosească de el. Nu spun acum că dumneavoastră trebuie să luați decizia politică, Uh, și nu vă dictez eu prioritățile politice, însă în ce privește dezarmarea, aveți acum o ocazie să rezolvați în același timp și problema armelor non-convenționale în Orientul Mijlociu și să puneți capăt războiului. Vă rog frumos să vă gândiți la aceste alternative. Pot toate armele chimice să fie distruse în Siria? E o întrebare dificilă la care să mă rugați să răspund, dar să nu uităm că este un proces de lungă durată. Pe 14 octombrie, Siria va fi parte semnatară a Convenției în ce privește armele non-convenționale. Dacă vreți dezarmare, cooperați în numele securității. Ca și în multe alte țări, Arme individuale uh, uh, pot întotdeauna să fie detectate, dar atunci pot să fie emise declarații suplimentare. Misiunea care va ajunge pe teren are suficiente resurse? M-ați întrebat. Această misiune nu trebuie să distrugă arsenalul, ci este responsabilă cu uh, um, verificarea faptului că armele chiar au fost distruse răspunderea pentru distrugerea acestor arme revine Siriei. Dar, din cauza că Siria va fi parte semnatară a convenției, se va întâmpla acolo ce s-a întâmplat și în Albania și în alte țări. Va exista ajutor internațional. În Libia, de exemplu, Germania și Statele Unite finanțează distrugerea armelor. Și mai multe state membre au spus că pot să ofere bani și uh, Um, specialiști pentru această sarcină. Transferul armelor chimice în uh, Iran și Liban. Nici măcar să nu vă treacă prin minte așa ceva. Iran este parte semnatară a convenției și ar fi o încălcare foarte gravă să-i cer să accepte aceste arme, pentru că în uh, timp de 8 ani de zile au existat foarte multe victime în Iran din cauza armelor chimice. Și știu că oricum comunitatea internațională nici nu vrea să audă așa ceva. Da, Iranul este un partener al Siriei, însă Iran va ajuta cu stabilirea declarației și punerea în aplicare a tratatului și la fel va face și Rusia. Libanul nu este o opțiune și această țară a semnat convinția. Dintre toate țările vecine, dar Israelul nu a semnat-o. Atunci când Libanul a ratificat acea convenție, Hezbollahul era la guvernare. Hezbollahul, pe plan politic, și-a luat angajamentul să respecte acest tratat și a repetat în nenumărate rânduri că era dispus să-și respecte angajamentul. Deci nu cred că aceste scenarii sunt plauzibile. Și apoi, Când vă gândiți la armele chimice, trebuie să știți că e vorba despre adevărate capacități militare. Nu un singur bidon, un singur container nu înseamnă nimic. E vorba despre uh, um, volume uriașe. Biological, uh, weapons in... Cineva a ridicat problema legată de armamentul biologic în Siria. Da. Nu cred că există un uh, program din acest punct de vedere care să fie ofensiv în Siria. Uh, puține state, de altfel, uh, admit faptul că dețin armament biologic. Eu cred că Uh, trebuie să ne gândim și la interviul pe care Bashar al-Assad l-a acordat revistei Spiegel în ianuarie 2009. El a fost intervievat în legătură cu capacitățile de armament non-convențional, mai ales în ce privește de armament nuclear, în contextul în care existau uh, relațiile tensionate cu Israelul. Iar el a spus nu uh, nu deține niciun fel de armament biologic. Reacția lui spontană a fost Oh, asta este o uh, întrebare uh, cu totul alt tip. Bun. Uh, nu a existat un răspuns foarte clar, dar uh, chiar dacă Siria în programul de apărare are uh, eventual uh, um, armament în dotare ca toate țările, nu cred că are armament biologic. Mulțumesc foarte mult uh, pentru participare. Eu cred că cele două intervenții uh, ne-au oferit uh, elemente foarte precise, foarte bine argumentate. După cum spuneam și în intervenția mea introductivă, nu aveam niciun fel de intenția de uh, a analiza problematica siriană într-o manieră exhaustivă, dar uh, aceste prezentări uh, au adus clarificări în legătură cu evoluțiile de acolo și este foarte posibil să organizăm și alte asemenea audieri. Și aș vrea să profite cele 5 minute care ne rămân la dispoziție pentru uh, a vă prezenta rezultatele vizitei pe care le-am făcut acum o săptămână. Delegația subcomisiei s-a deplasat în Tallinn, în Estonia. A fost o vizită destinată vizitării Centrului de Excelență al NATO în ce privește um, apărarea de uh, atacuri cibernetice și a fost o vizită scurtă, dar uh, interesantă în uh, ce privește Centrul de Excelență al NATO. Noi am uh, uh, beneficiat de expuneri și prezentări complete în legătură cu activitatea de cercetare care se desfășoară acolo și care au dus la publicarea a două lucrări destul de interesante, mai ales pentru noi ca europarlamentari, pentru că Uh, prezintă cadrul legal care permite în clipa de față o activitate de protecție împotriva atacurilor cibernetice, deși există o asemenea diversitate de definiții și de dispozitive și de interpretări uh, între diversele state membre uh, vis-a-vis -vis de această problemă și la nivelul diverselor organizații care se ocupă de acest domeniu. Deci trebuia, într-un fel, ca la Tallinn să fie armonizat raționalizat acest cadru juridic uh, pentru a uh, se putea opera într-o manieră legală și am avut întâlniri și cu reprezentanța ai uh, parlamentarilor din Tallinn care se ocupă de problemele de apărare, de asemenea cu reprezentanța Ministerului Apărării fost interesant să vedem cum într-o țară uh, mică, în care forțele armate ca număr sunt uh, modeste, dar care participă la misiunile NATO, uh, și cum se desfășoară lucrurile și participarea în misiunile NATO, misiunile ISAF din Afganistan, de pildă, ale forțelor estoniene, sunt semnificative și de asemenea este vorba de participare la misiunea uh, EUTEM din Mali și uh, există și prioritatea absolută care este acordată uh, vis-a-vis -vis de vecinii ruși care au mai de, o retorică destul de agresivă, care îngrijorează Estonia și statele din zonă. În orice caz, această vizită în uh, state care poate nu sunt considerate imediat ca fiind uh, state pilon în ce privește politica de securitate și apărare, s-a dovedit a fi o vizită deosebit de utilă pentru că ne-a permis să uh, vedem la fața locului care sunt preocupările inclusiv în ce privește politica de, comună de apărare, care rămâne o prioritate și, de asemenea, care este o vocație primară a unei politici de apărare. Deci a fost o experiență deosebit de interesantă. Am găsit interlocutori care sunt foarte preocupați de politica europeană de securitate și apărare, apărarea uh, colectivă, uh, sigur că uh, revine în principal în NATO, dar și uh, uh, colegii noștri uh, parlamentari au uh, manifestat uh, un interes deosebit pentru politica comună europeană în ce privește apărarea și securitatea. Deci, în cadrul acestei deplasări, uh, colegul nostru estonian din subcomisie, domnul Kelam, uh, și-a asumat un rol important, doamna Taron și doamna Oiland, uh, cred că au putut uh, beneficia de ceea ce această vizită organizată de autoritățile estoniene ne-a pus la dispoziție, inclusiv în ce privește preocupările uh, Comisiei DEVE și Comisiei uh, AFET. Deci, dacă domnul Chelam dorește să mai adauge câteva cuvinte, mulțumesc foarte mult pentru această ocazie de a vizita aceste facilități din Estonia și doresc să mulțumesc și vicepreședintelui din Cipru care a participat. Și cred că este o veste foarte bună că Franța va deveni un contributor uh, de plin la uh, activitatea NATO în acest domeniu. Am avut întâlniri cu uh, reprezentanți ai Consiliului Colegiului de Apărare din țara gazdă și uh, este cel de-al treilea colegiu uh, ca dimensiune în Europa care uh, își desfășoară activitatea în engleză și acest colegiu în ultimii 10 ani uh, a putut să pregătească o mie de ofițeri în ultimii 10 ani, inclusiv din Bosnia, Ucraina, Macedonia, Montenegru, Republica Moldova, Croația și multe alte țări. Deci, într-un fel, a fost un exemplu practic de modul în care poți să pui la un loc bani pentru ca după aceea să partajezi roadele. Și după cum uh, s-a spus de către colegii noștri de la uh, Colegiul de Apărare, acest concept de pooling and sharing necesită o susținere politică importantă. Important este să vedem cum putem să beneficiem în comun de resursele umane, pentru că este vorba de uh, necesitatea de a le deplasa în mai multe locuri în același timp. Iar în ce privește Lituania sunt, oamenii sunt foarte sensibili la manifestările de solidaritate în practică, pentru că, așa cum a spus și colegul nostru Lansbergis astăzi, NATO și Uniunea Europeană nu consideră că am avea inamici la granița răsăritană, dar multe state de la granița noastră răsăritană ne consideră pe noi a fi inamici. Deci eu cred că trebuie să revizuim din acest punct de vedere uh, opinia noastră despre uh, provocări și riscuri. Președintele, dacă nu dorește altcineva să intervină, am respectat uh, într-un totul ora prevăzută. Mulțumesc foarte mult și vă doresc un sfârșit de săptămână plăcut. Pe 14 octombrie uh, vom avea o nouă uh, întâlnire pentru că reuniunea din joi 3 octombrie a fost amânată pentru că va trebui să ne gândim să nu avem o participare foarte slabă. Ca atare, întâlnirea comisiei noastre va avea loc pe 14 octombrie.